Diamo inizio alla nostra commissione. Prego di prendere posto. Haideți să începem lucrările, vă rog să luați loc. Prego di prendere posto. No, it doesn't work.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 Se non ci sono osservazioni... Adoptarea ordinii de zi, deci dacă nu sunt observații, e considerată adoptată. Adoptarea procesului verbal a reuniunilor precedente 26-27 octombrie. Dacă nu sunt obiecțiuni și aici putem să considerăm adoptat procesul verbal. Bună ziua tuturor, dragi colegi! Astăzi o să începem cu un workshop foarte important. E vorba de situația tinerilor fermieri în Uniunea Europeană. Am hotărât să organizăm acest uh, atelier deci tinerii fermieri în Uniunea Europeană, deoarece considerăm că este vorba de una dintre chestiunile cele mai importante în cadrul reformei PAC. Peste tot în Europa există pericolul declinului populației rurale, îmbătrânirea populației. Marea majoritate a agricultorilor ne spun că astăzi practic doar 7% dintre fermieri au mai puțin de 35 de ani. Și 4,5 milioane de agricultori vor ieși la pensie în anii următori, multe studii, rapoarte Veraldi privind uh, tinerii agricultori și raportul lui George Lyons privind uh, viitorul PAC post-2013 arată nevoia de măsuri pentru a ajuta tinerii agricultori. De exemplu, prime pentru o primă instalare, diverse prime, deci bonusuri, stimulente, ajutoare subvenții din cadrul uh, celui de război, pardon, uh, fondului uh, agricol, pilonul 2. Toate aceste lucruri înseamnă că trebuie să răspundem așteptărilor și nevoilor fermierilor tineri. Și aceasta, bineînțeles, și pentru noile state membre. În orice caz, vom vedea ce ne vor spune uh, invitații noștri, doi experți, la atelierul de astăzi, doamna Aldona Zavosca, Universitatea Varșovia. Vă salut, doamnă, vă urez bun venit la comisia noastră. Din păcate, domnul Shuxnick de la Newcastle a fost blocat în Anglia din cauza zăpezii. Îmi pare foarte rău, că și alți colegi nu au reușit să ajungă la Bruxelles din cauza condițiilor meteo defavorabile. Salut de asemenea reprezentanții CEJA, președintele acestuia și membrul biroului. Vă propun să începem imediat atelierul nostru și dau cuvântul doamnei Zavosca, expertă și apoi, bineînțeles, vom începe dezbaterile. Doamna Zahoșca, aveți cuvântul. qualche difficoltà nell'accendere il microfono. Sì? Acces- da. Doamna Zavosca, nu vă funcționează microfonul? Spune președintele. Ar trebui să schimbați locul. Un attimo di pazienza, abbiamo qualche problemă. Vă rog să aveți puțină răbdare problemă de microfon care acum s-a rezolvat. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi deputați, reprezentanți ai tinerilor agricultori și a tinerilor care locuiesc în zonele rurale, vreau să vă spun că pentru mine este o mare onoare să vă prezint rezultatele raportului meu care a fost uh, comandat de către Directoratul General Politici Interne și Politici Structurale și de Coeziune, vizând situația tinerilor fermieri în agricultura europeană. Vă voi prezenta anumite soluții pentru a îmbunătăți situația acestora, însă vreau să vă spun că Bineînțeles, este onoarea pentru mine prezența mea aici, printre dumneavoastră, și pentru că am urmărit uh, pe internet ultimele dezbateri, de exemplu, privind uh, resursele, uh, bugetul agricol și așa mai departe, ce se întâmplă în statele membre noi intrate în Uniunea Europeană. Multe dintre aceste state au arătat că există probleme specifice acolo. E vorba de statele care au intrat în Uniunea Europeană în 2004 și mai apoi. Eu vin dintr-un nou stat european, nou tânăr stat european. Pentru noi, a fi membru în Uniunea Europeană înseamnă că, pe de o parte, Societatea se confruntă cu multe, multe provocări. Pe de altă parte, e vorba și de multe oportunități de dezvoltare pentru tineri și mai cu seamă pentru tinerii agricultori. Și vreau să vă dau exemplul pe care îl cunosc al fermierilor polonezi. Înainte de a intra în Uniunea Europeană, aceștia nu aveau o întreagă gamă de ajutoare de stat, așa cum este cazul în prezent. Deci, chiar dacă ei nu îndeplinesc chiar dacă eu însă nu sunt o tânără fermieră, uh, înțeleg foarte bine situația acestor tineri fermieri în europeană și chiar pot să mă pun în locul celor care și-ar dori să înceapă o carieră, ca să zic așa, sau o nouă viață la țară, în zonele rurale și chiar mai puțin dezvoltate. Așa că v-aș prezenta foarte pe scurt prima parte a cercetării mele care vizează datele statistice. În primul rând, se pare că prezența tinerilor în agricultură și deci prezența acestor tineri în agricultură suscită anumite temeri justificate din cauza depopulării zonelor rurale și a îmbătrânirii populației de acolo, plus persoane care au tendința de a pleca de la sat și deci a merge spre oraș pentru a căuta locuri de muncă. Raportul prezentat de colegul meu, care de fapt nu este prezent aici, vizează tinerii fermieri dar o parte dintre concluziile și observațiile sale se regăsesc în propriul meu raport. Statisticile, în general, confirmă faptul că societatea când mă refer special la cei care dețin terenuri agricole, care, bineînțeles, uh, îmbracă aspecte diferite în diferite statele membre, E bine, există, deci în acest context, din ce în ce mai puțin proprietari agricoli tineri în zonele rurale. Aceștia au tendința de a migra la oraș, chiar dacă provin din familii de țărani, de fermieri. Cum puteți să vedeți pe prezentarea pe planșă, în 2007, în Uniunea Europeană, existau aproximativ 233 de tineri fermieri care dețineau proprietăți agricole și și practic uh, e vorba de 6% pentru tinerii uh, fermieri, proprietari de, deci de terenuri agricole, o, o sumă, deci un procent mult mai uh, scăzută decât media de 34%. Situația este puțin mai bună când vine vorba de folosirea propriu-zisă de către tineri a terenurilor agricole. 6% în 2007 cultivau 8,6% din terenul arabil al Uniunii Europene. Și acum, dacă ne uităm la perioada foarte scurtă pe care eu am analizat-o, din 2003 în 2007, ei bine, puteți să vedeți o scădere spectaculoasă în timpul acestor patru ani în rândul celor mai tineri proprietari de terenuri agricole. Dacă vă uitați la media EU UE27, aceasta a scăzut foarte mult. Era 36% în 2003 eh, și și uh, putem să spunem că ea a scăzut cu aproape 30% în perioada vizată. E vorba încă o dată de tinerii fermieri. În același timp, avem și situația celor mai în vârstă uh, fermieri de peste 65%, uh, aceștia, numai 1% s-au retras din activitățile agricole. Dar în uh, vechile state membre această dinamică a fost un pic mai pozitivă, cu numai cu 2,6%. Văd că nu sunt prea vizibile planșele, slide-urile, însă acum vreau să vă prezint situația legată de tendințele în ceea ce privește numărul de proprietari uh, uh, agricoli și vedeți împărțirea pe, uh, în funcție de vârstă, mai puțin de 35 de ani și peste 65 de ani. Nu știu dacă vedeți culorile, dar vedeți că cu culoarea albastru avem Uh, pe această, acest tabel cea mai mare scădere, 66% registrată în Cipru, apoi în Estonia 64%, în România, de asemenea, 57%. Următoarea planșă, de fapt, următoarea diagramă vizează următorul cerc de țări, care vizează țări cum ar fi Bulgaria, Lituania, Ungaria sau Germania. În sfârșit există și țări unde se registrează o rată mult mai favorabilă, adică Slovenia, Grecia, Suedia sau Republica Cehă. Această hartă, pe următoarea planșă, pe care o avem de la Eurostat, prezintă ponderea tinerilor fermieri de mai puțin de 30 de ani în Uniunea Europeană. Culoarea portocalie sau uh, galbenă arată cifrele, absolută, cifrele absolute. Avem aici un aspect interesant. În 2007, aproape o treime din tinerii uh, proprietari agricoli proveneau din țările, uh, vechile țări UE adică 35% proveneau deci din vechile țări UE. 45% deci provin din noile țări membre și 22% dintre acești tineri proprietari provin din cele două state membre care s-au lăturat în 2007, România și Bulgaria. Deci dacă ne uităm la pondere, uh, ponderea acestora în totalul celor care posedă proprietăți sau terenuri agricole, putem să spunem că țara mea, Polonia, în 2007 avea o structură destul de bună, 12,3% pondere de agricultori tineri din tot, deci față de uh, totalul agricultorilor, apoi Cehia, Austria și Finlanda, care au o situație similară, însă aveți în partea dreaptă celălalt tabel unde vedeți un clasament de la poziția cea mai proastă, ca să zic, până la cea mai favorabilă. Vedeți Portugalia, Ciprus, Cipru, pardon, Regatul Unit, țări în care tinerii agricoli au o pondere foarte scăzută, de exemplu și în Italia, chiar mai puțin 3, de 3%, 2,9% sunt proprietari agricoli tineri, deci mai tineri de 35 de ani. Aici aceleași proporții apar uh, pe următoarea planșă, ele vizează anii 2003 și 2007, cu galben 2003 și portocaliu 2007, datele din 2007. Vedeți aici o întreagă serie de țări Și, deci asta pentru tineri. Și apoi mai avem și o, un grup mare de persoane, de fermieri, care ar trebui să, ies, să iasă la pensie. Deci care se apropie de vârsta de pensionare, peste 65 de ani și deci la vârsta pensionării. În majoritatea țărilor uh, UE, 65 de ani ar fi cel puțin pentru bărbați vârsta de pensionare, în teorie. Însă în agricultură situația diferită, pentru că aproape 4,5 de milioane de persoane ajungând la vârsta de 65 de ani, unde ar putea, în teorie, să se pensioneze, încă sunt în activitate și încă au terenuri agricole în proprietate. Vorbim deci despre 4,5 milioane de proprietari agricoli sau țărani Uh, mai în vârstă și aproximativ și foarte puțin tineri, 400 de mii de tineri în această situație. Și vedeți că în țări cum ar fi Lituania, rata acestor uh, fermieri de peste 65, la 65 de ani atinge chiar 40% din totalul fermierilor. Deseori, când vorbim despre vârstele de, grupele de vârstă, se uh, vorbește despre uh, ace această grupă de vârstă, deci mai puțin de 35 de ani și peste 65 de ani. Mă refer la uh, numărul de persoane în această situație din 100. Așa am calculat și vedeți pe tabelul următor două elemente extrem de importante. În primul rând, dacă în 2003 existau mai multe țări, cum ar fi Germania, Finlanda, Austria sau Polonia, în care tinerii fermieri depășeau ca număr pe cei mai în vârstă. De exemplu, în Germania, pentru fiecare 100 de fermieri în vârstă aveam 203 tineri fermieri, însă în 2007 aceste proporții s-au uh, schimbat în rău. Germania a ajuns pe locul 2. În 2007 avem 103 cifră la Germania, în timp ce aveam 204 în 2003. Și aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect care de multe ori este accentuat, tocmai pentru a arăta de ce tinerii fermieri se găsesc într-o situație mai grea decât cei mai în vârstă. Practic, de multe ori nici nu, nu se consideră ce tip de terenuri sunt în posesia sau cultivate de aceștia. Pentru că tinerii de multe ori au terenuri mai întinse, mai vaste decât uh, cei mai în vârstă ceea ce arată că pur și simplu terenurile sunt mai mari în rândul tinerilor. Deci există această tendință în rândul tinerilor fermieri atunci când, de exemplu, moștenesc de la părinți niște terenuri, să rămână uh, și să cultive terenul dacă este o fermă mai mare. Dacă este o fermă de dimensiuni mai mici, mai modeste, probabil că vor hotărî să se mute la oraș. O altă chestiune se referă la efectele subvențiilor de stat, așa cum au fost ele acordate în vechea și respectiv noua uh, perspectivă financiară și care poate să influențeze la rândul lor aceste structuri. Când vine vorba de dimensiunea medie a proprietăților agricole în rândul tinerilor fermieri, aici nu sunt de acord cu anumite studii care arată că tinerii fermieri de obicei au uh, ferme mai mici pentru că nu au posibilitatea de a le extinde, de a le dezvolta. În sfârșit, situația este următoarea. În anumite țări, tinerii fermieri au un teren agricol în proprietate mult mai mare decât media națională. Și dacă ne uităm la media UE 15, deci vechile state membre, suprafața medie pentru un tânăr ar fi de 40, 34 de hectare, în timp ce media națională ar fi 25 de hectare. Deci, în vechile state membre nu există o asemenea problemă, în sensul că tinerii ar avea ferme sau exploatații agricole mai mici. Însă, în statele nou venite în Uniunea Europeană, situația este exact pe dos. Nu în toate, dar în marea majoritate. Avem uh, pentru tineri pentru media este de 22 națională și pentru tineri numai 17. Întrebarea este dacă putem generaliza aceste date, dacă există o regulă uh, conform căreia tinerii proprietari uh, agricoli au exploatări mici sau mari mai degrabă ca tendință. Încă n-am putut să uh, văd o tendință clară în acest sens. Unele țări da, unele țări nu. De exemplu, în Danemarca, Franța, Luxemburg, Portugalia, Estonia, uh, aceste exploatări agricole, agricole sunt mai mari deci nu e vorba numai de țări vechi state membre, UE 15, pentru că vedeți că Estonia face parte din acest grup, însă pentru noile state membre situația este inversă, cu anumite excepții, deoarece, de exemplu, tinerii fermieri au ferme mai mici, de asta dată în Regatul Unit. Dar majoritatea țărilor din acest grup, bineînțeles că fac parte din noile state membre. Acum, problema sprijinului pentru tinerii fermieri din Uniunea Europeană. Trebuie să subliniem faptul că aceștia de mulți ani de zile au beneficiat de o serie întreagă de scheme de asistență oferite de Uniunea Europeană, fie ajutoare de stat, subvenții, fie ajutoare de la Uniunea Europeană, directe sau indirecte și trebuie să recunosc că, în ciuda faptului că în dezbaterile care au avut loc, uh, deputații din noile state membre spun că există o anumită discriminare pe care eu o resim la nivelul noilor state membre UE, eu pot să spun că uh, dacă n-ar fi fost Uniunea Europeană, în Polonia n-am fi avut situația pe care o avem astăzi, adică sprijinul pe care tinerii fermieri și fermieri în general îl au astăzi din partea Uniunii Europeană. Bineînțeles că uh, atunci când uh, ai dreptul la ceva, îți dorești cât mai mult sau cel puțin la fel de mult ca ceilalți sau cei din alte state membre. Eu înțeleg această logică și înțeleg de ce oamenii se plâng uneori. Bineînțeles că ar trebui ca aceste discrepanțe care mai există uh, să fie remediate. W jaki sposób Unia Europejska do tej pory wspiera w ramach programów unijnych, które oczywiście... Cum a contribuit până acum Uniunea Europeană la ajutorarea tinerilor agricultori. Am înțeles că doreați să vă fac și câteva recomandări, sugestii în privința posibilelor măsuri care se pot lua, astfel încât persoanele care nu se ocupă de agricultură, dar trăiesc în zonele rurale, uh, să devină interesați în alegerea unei cariere în acest domeniu. Înțeleg că avem uh, o anumită problemă, pentru că chiar ieri uh, cu studenții mei am avut o discuție și i-am întrebat pe studenții din zonele urbane ce ar dori să primească de la stat sau de la Uniunea Europeană pentru a se muta din oraș într-o zonă rurală și aș derula activitatea profesională acolo. Mulți dintre ei au râs, dar uh, iată care a fost reacția altor studenți. În primul rând, nu s-ar muta la țară pentru nicio sumă de bani și am întrebat de ce. Mi-au răspuns că se simt bine în oraș, că acolo calitatea vieții este mai bună, că există diferențe între locuitorii orașelor, dar, în general, calitatea vieții la oraș este mai bună decât la țară. În general, nu mi-aș alege o carieră în domeniul agricol, pentru că e vorba de muncă foarte grea, foarte dificilă, chiar dacă am încercat să le explicăm că în ziua de azi pământul se lucrează mult mai ușor. Însă, în concluzie, nu mulți tineri uh, sunt dispuși să se mute la țară. Au fost și uh, câțiva studenți care au spus că s-ar muta la țară, dar când i-am întrebat de venitul care ar determina să se mute la țară, mi-au dat răspunsuri nerealiste. Era vorba de sume precum uh, 150 uh, de mii de zloți polonezi pe lună, uh, ceea ce înseamnă cam 5 salarii medii poloneze. Care sunt așadar concluziile din acest uh, raport referitor la situația fermierilor tineri și în raportul uh, profesorului Shacksmith Concluziile sunt similare, după cum am spus. Amândoi uh, credem că tineretul consideră că problemele legate de bani uh, nu sunt aspectele cele mai importante pentru ei. Ceea ce contează cel mai mult pentru tinerii uh, fermieri, prioritățile principale sunt, de exemplu, că vor să aibă condiții de viață bune, că vor să trăiască în apropierea prietenilor lor, nu vor să trăiască izolați, vor să-și poată îndeplini uh, visele, să-și poată desfășura, derula carierele. Deci sunt mulți alți factori în afară de factorul financiar care contează pentru uh, tineretul uh, de la țară. Eu m-am concentrat pe trei programe legate într-o anumită măsură de această problemă. Aceste programe au uh, anumite șanse de succes. Uh, unul dintre programe este sub uh, axa 1 și se referă la îmbunătățirea competitivității și promovarea noilor companii din domeniul agricol în alte țări aceasta, acest proiect înseamnă încurajarea inițiativelor private la țară, în zona rurală. E vorba de măsura 112. Următoarea măsură, măsura 113, se referă la pensionarea um, timpurie. Miały bardzo dużą popularność wśród Pensionarea anticipată uh, era foarte populară în trecut în Polonia, printre fermieri. Un lucru evident pentru că sunt foarte multe beneficii de care aceștia se pot bucura. Însă acest sistem nu era foarte, bucu- uh, foarte popular printre fermieri. De ce? Pentru că în Polonia avem prime relativ mici, de uh, vreo 50.000 de zloți, știu că în alte state aceste plăți uh, sunt uh, mult mai importante. În acest an, în Polonia, această primă a fost crescută cu 50%. Și mai este ceva, acest proiect uh, permite pensionarea anticipată. Poate că ar trebui să analizăm mai în detaliu această chestiune, uh, dar considerăm că combinarea acestor două scheme ar da rezultate mai bune decât o singură schemă. Aceasta a fost concluzia noastră. Uh, numărul de cereri în Polonia a crescut de 10 ori, dacă mă amintesc bine, uh, în ceea ce privește pensionarea anticipată, cererile de pensionare anticipată, adică. Mai există o măsură referitoare la formarea profesională și la acțiuni de informare, e vorba de măsura 111. Mai sunt și alte uh, aspecte deosebit de importante. Foarte adesea tinerii nu consideră că producția agricolă reprezintă o prioritate. Pentru mulți tineri, standardul decisiv este uh, standardul de viață în zona rurală. îi interesează uh, ca la țară să există un standard de viață apropiat de cel uh, din orașele mari. Așadar, tinerii sunt interesați într-un standard de viață mai bun în zonele rurale. Tinerii vor tot mai mult și un alt element important este legat de serviciile asociate agriculturii. În raport uh, fac trimitere la câteva studii uh, desfășurate în Regatul Unit. Uh, problema bolilor la țală este, este una foarte pronunțată. Există multe afecțiuni mentale care au fost înregistrate în zonele rurale. Ar fi bine să um, se facă un fel de bilanț de sănătate similar celui care se face pentru PAC uh, și în cazul uh, tinerilor fermieri de la țară, să-i verificăm și pe ei. Serviciile care se oferă în zonele rurale nu sunt direcționate doar către fermieri, sunt disponibile populației generale. Dacă dorim ca oamenii să rămână în zonele rurale, trebuie să asigurăm servicii de calitate uh, mai bună. Avem și axa 4 referitoare la factorul de conducere. Un factor important uh, este uh, conducerea grupului uh, de acțiune din zona respectivă. În ceea ce privește implicarea în, în mai multe activități a tineretului de la țară. Există un consiliu al tinerilor fermieri uh, și tinerii fermieri spun foarte des că Uniunea Europeană nu le acordă suficientă atenție. Însă dacă aceste scheme ar fi uh, adresate doar tinerilor fermieri, uh, și e vorba de programe voluntare, dacă îmi amintesc corect, și dacă anumite scheme, anumite proiecte nu ar fi adoptate, și eu pot da și un exemplu, programul de stabilire uh, în zona rurală a tinerilor fermieri nu a fost nici măcar inclus în programele naționale din Malta, din uh, Olanda, Slovacia, și, uh, de asemenea, în multe regiuni uh, din Germania, aceste scheme nu au fost uh, adoptate. De asemenea, nici în țara Galilor nu au fost adoptate aceste scheme. În Irlanda această schemă a fost suspendată. În privința pensionării anticipate, această măsură nu a fost adoptată de 17 state membre. Nu uh, le voi uh, citi, dar le puteți vedea pe ecran. Această măsură nu a fost uh, adoptată în țările pe care le puteți vedea pe ecran. În ceea ce privește formarea profesională și acțiunile de informare, toate statele membre au uh, preluat această măsură, însă nu au făcut-o și toate regiunile. Există câteva regiuni din Germania care nu au adoptat această scheme. În ceea ce privește uh, media, alocarea medie, avem aici informații destul de variate, conform anumitor uh, surse e vorba de 1,1%, alte surse citează cifra de, 1, de 3,3% din axa 1. Avem aici uh, o nouă imagine care nu este foarte uh, ușor de interpretat. Uh, ea arată distribuția fondurilor pentru tinerii agricultori. Doar 10% din axa 1 din pilonul 1, 10% din pilonul 1 și 3% din axa 1. Nu sunt foarte sigură, spune vorbitoarea. Dacă vor fi întrebări în legătură cu prezentarea mea, vă voi răspunde ulterior. Acum, pe scurt, doresc să vorbesc despre măsurile care ar trebui să fie luate pentru a-i atrage pe tineri, care sunt provocările cu care se confruntă politicile noastre. Uh, Cred că trebuie să mulțumim uh, Comisiei Europene și de asemenea deputaților europeni, trebuie să uh, mulțumim și grupurilor de influență, trebuie să mulțumim tuturor acestor părți implicate pentru introducerea tuturor instrumente. Însă, uh, în anumite state, aceste instrumente contribuie foarte mult la îmbunătățirea distribuirii populației în zonele rurale și îi ajută pe, îi încurajează pe tineri să uh, înceapă o carieră în domeniul agricol. Cred că trebuie să analizăm modul în care funcționează aceste instrumente și, dacă ele nu dau rezultate, să creăm instrumente noi. În raportul uh, meu am uh, împărțit barierele în mai multe categorii. Voi prezenta acum câteva uh, posibile soluții de natură generală, dar, repet, uh, eu nu am foarte multă experiență și nu sunt uh, om politic, iar domeniul despre care vorbim uh, este unul foarte vast. Trebuie să analizăm în detaliu toate chestiunile implicate, inclusiv valorile de impact. Eu vă dau doar câteva idei aici. Prima barieră, primul obstacol, uh, obstacol uh, menționat foarte uh, adesea de uh, tinerii înșiși. E vorba de lipsa de acces la capital. De asemenea, cum se pot găsi terenuri bune? Cel mai ușor este să moștenești un, o bucată de pământ, dar, din păcate, Mm, lăsarea, moștenire a pământurilor nu uh, funcționează în toate țările, în toate statele membre. În Grecia sau Polonia funcționează, dar nu peste tot. Sunt probleme și în Grecia și în Polonia, pentru că sunt părinți care nu au copii, uh, sunt uh, persoane care nu au copii și care nu doresc să transfere pământul altor persoane. De asemenea, oamenii se așteaptă ca valoarea pământului să crească și uh, ca statutul pământului uh, să se schimbe, uh, să fie transformat în teren de construcții și așa mai departe. Nu am avut uh, suficiente date la dispoziție, am încercat să consult bazele de date naționale și Eurostat, însă nu există statistici care să spună um, câte persoane din uh, statele membre individuale ale Uniunii Europene au început o carieră în domeniul agricol și nu există nici statistici uh, care să spună, să arate cât ce suprafață uh, de teren este lăsat moștenire anual. Nu am găsit astfel de informații și în acele state în care există uh, activități agricole de familie, mă tem că niciun program uh, al Uniunii Europene nu îi va determina vreodată pe oameni să transfere, uh, nu îi va determina pe oameni să transfere pământul uh, către persoane străine. din afara familiei. Personal, cred că, cel puțin în cazul Poloniei, dar și în alte eh, state membre, există un interes eh, față de extinderea eh, și continuarea acestor programe privitoare la pensionarea anticipată și la ajut Uh, acordarea de ajutor către noile întreprinderi agricole. State precum Polonia sau uh, Grecia cred că ar beneficia de pe urma acestor programe cumulate, nu separat. Încă o idee ar fi uh, dezvoltarea de programe direcționate către fermierii mai în vârstă. Un fel de uh, schemă de economie, de economisire pentru fermierii mai în vârstă, care să-i ajute pe aceștia să strângă uh, fonduri pentru mai târziu. Odată ce vor strânge câteva economii și dacă vor beneficia de tratament preferențial pentru păstrarea acestor sume de bani, atunci cred că persoanele de peste 50 de ani vor fi mai dispuse să transfere pământul uh, în alte mâini, dar fiindcă ar avea economii proprii. În anumite state membre există o um, povară uh, foarte importantă legată de costurile tranzacțiilor toate aceste acte uh, trebuie încheiate la notar și costurile sunt foarte mari. De asemenea, există probleme și cu identificarea moștenitorilor. Cred că uh, ar fi uh, bine să încercăm să-i ajutăm uh, pe uh, oameni să finanțăm poate într-un anumit procent aceste costuri notariale. O altă problemă este uh, accesul dificil la capital. Eu sunt economistă și uh, am o gândire mai degrabă liberală. Dacă ar fi să vă spun ce cred eu despre ajutorul de stat, mai bine uh, aș tăcea, dar dacă ar trebui să aleg între un împrumut și un, o plată, o sumă acordată, cred că aceste sume acordate sunt uh, mai. Uh, au un caracter obligatoriu mai pronunțat. Dacă o persoană ia un împrumut, îl plătește sau nu, în fine. Dar dacă uh, statul îmi uh, acordă o anumită sumă, nimeni nu va fi uh, atent la modul în care eu folosesc și rambursez această sumă. Trebuie ca persoana care primește un ajutor de la stat să se oblige să o cheltuie într-un anumit fel. Desigur, uh, se pot acorda și uh, credite preferențiale, aceste chestiuni țin de competența națională. Există și ajutoare de minimis și fiecare stat membru are politici uh, proprii în acest domeniu. Aceste împrumuturi preferențiale nu sunt foarte ușor accesibile, pentru că există foarte multe criterii legate de uh, dimensiunile proprietății și sunt mult mai multe chestiuni care nu vreau să vă plictisesc, dar sunt multe criterii pentru acordarea acestor împrumuturi. Cred așadar că ar fi bine să găsim o soluție. Sunt uh, foarte multe bănci, nu știu dacă soluția ar fi crearea unei noi bănci, dar ar fi bine să creăm un program de susținere care să ruleze un anumit uh, capital și să poată acorda un soi de împrumut. Studenții mei au venit cu uh, ideea creării unei uh, instituții care să aibă un capital foarte mare, uh, capital uh, adunat din impozite. Această instituție, cunoscând uh, nevoile fiecărui stat membru, ar putea să acorde împrumuturi statelor membre individuale și uh, am avea apoi uh, lista detaliată a acestor împrumuturi în funcție de stat membru. Dacă un tânăr fermier primește un împrumut, contractează un împrumut, sau dacă un viitor agricultor uh, contractează un împrumut și apoi renunță la agricultură, acele fonduri să trebuiască să fie uh, rambursate, să fie plătite. Deci există un fel de sistem de penalizare, de sancționare a celor care ies din uh, uh, profesia agricolă după ce au beneficiat de fonduri pentru a începe o carieră în acest domeniu. În um, patru state estice există probleme cu accesul la echipamente. Pugelnii spółdzielni, kółek rolniczych, które właśnie... Acolo au existat cooperative agricole și mașinile, echipamentele agricole erau împrumutate fermierilor care nu își permiteau să le achiziționeze adesea tinerii fermieri nu au resursele necesare pentru a cumpăra echipamentul necesar și trebuie să uh, ia echipament în leasing sau să contracteze împrumuturi pentru uh, a achiziționa mașinării agricole. Cred că ar trebui să uh, ajutăm într-un fel și aceste cooperative care să pună la dispoziția fermierilor echipamente agricole rentabile. Angielski, bo niestety na niektórych stronach, nawet takich rządowych, to i to jest kolejny man... În orice caz, trebuie să recunosc că nu toate aceste site-uri de internet care țintesc tinerii fermieri sunt, de exemplu, în limba engleză. Sunt informații pe internet, dar care nu sunt în engleză. Altfel, ne este greu nouă cercetătorilor să tragem concluzii din aceste informații. Când uh, m-am uitat pe aceste forumuri de discuții și site-uri, am văzut că există obstacole în calea tinerilor, tinerilor care doresc să se apuce de agricultură, și anume riscurile pe care ei le percep. În ceea ce privește catastrofele nat naturale, cum ar fi secetele, ploile, avem parte de aceste lucruri în Polona, Polonia. Tinerii se preocupă de aceste lucruri, îngrijorează aceste lucruri. Ne-am uitat și la problema asigurărilor. Ce asigurări se oferă tinerilor care se apucă de agricultură? am putut compara schemele de asigurare din Spania și din Franța, de exemplu. Și în aceste două țări există un tratament oarecum preferențial pentru tinerii agricultori. Deci e vorba de polițele de asigurare. De exemplu, 50% plătiți de fermier și restul uh, cofinanțați, deci ca și uh, cotizații de către autorități. Însă practic Uh, am văzut numai situația din două state membre, dar n-am văzut în alte țări situații similare de tratament preferențial pentru acești tineri fermieri în politica de asigurare. Uh, este păcat că politica agricolă comună nu acoperă acest aspect al asigurărilor și asigurărilor pentru activitățile agricole. Este clar că guvernele naționale trebuie să înțeleagă că aceste scheme de asigurări pentru uh, fermieri uh, reprezintă un aspect extrem de important. De exemplu, se poate ajunge la soluții foarte uh, simplă. Cum în asigurările private există această perioadă de grație, de carență, așa se poate face și pentru asigurările pentru fermieri, o perioadă de tranziție Uh, în funcție de situația uh, tinerilor care se lansează în agricultură. Deci ei trebuie să fie cumva sprijiniți pentru a putea avea acces la, la, la credite și așa mai departe. Practic, uh, Există multe programe ale Uniunii Europene țintite către domeniul rural și către tinerii fermieri, însă tinerii fermieri doresc să meargă la teatru, la cinema, să meargă în oraș cu prieteni, au nevoie de infrastructuri. Deci e nevoia de a avea infrastructuri adaptate în mediul rural, nu sunt autobuze, nu, sunt, nu e transport, nu este nimic acolo și tinerii se plâng de acest lucru nu este posibil, de exemplu, pentru ca o gospodărie să aibă patru autoturisme personale pentru toți membrii familiilor. Este mult prea costisitor, însă dacă s-ar da bani pentru drumuri, așa cum se întâmplă, ar trebui să se dea mai mulți bani pentru autoritățile locale care să poată la rândul lor să cofinanțeze infrastructuri uh, Um, și să existe o cooperare între Ministerul Transporturilor și Ministerul Agriculturii pentru a dinamiza aceste zone agricole și din acest punct de vedere. Eu uh, am părinții mei care, lucrez, care locuiesc într-o regiune rurală din Polonia și când eram eu studentă și mă întorceam acasă, aveam 5-6 autobuze pe zi. E bine, acum n-au rămas decât două sau trei autobuze pe zi și în timpul vacanțelor de vară sunt chiar și mai puține legături uh, între uh, orașe și zonele de sat. Și iată cum acești uh, tineri se simt uh, blocați la țară, uh, nu pot să se deplaseze și nu au posibilitatea de a se împlini cumva în afara casei. Și apoi mai este problema sănătății în rândul tinerilor fermieri. S-au făcut o serie de sondaje în acest sens și se pare că tinerii fermieri uh, ar fi uh, mai puțin expuși la anumite boli decât alții. Bineînțeles că există accidentele care pot să apară în timpul uh, recoltatului, dar și boli legate de folosirea îngrășămintelor, de exemplu dar mai există și problema sănătății mentale, stresul, stresul pe care îl resimt mulți tineri, tineri care au contractat credite și așa mai departe. În sfârșit, o altă chestiune. E vorba de cum să îi atragem pe tineri în sectorul agriculturii și aici există mai multe provocări. Lucruri care au fost deja discutate în raportul precedent. Ce, mă, ce vreau să spun aici? Nu este vorba numai despre faptul că avem foarte puțini tineri uh, fermieri cu studii superioare. Datele din 2005 arată că numai 20% din fermieri din Uniunea Europeană aveau pregătire de un nivel sau altul în agricultură, în domeniul agriculturii. Iar în Malta chiar mai puțin de 1% dintre fermieri aveau cunoștințe sau training în domeniul agricol. Nu știu care este exact uh, situația în Malta, pentru că acolo există niște proiecte specifice uh, Însă am văzut că în țări precum uh, Olanda sau Germania avem foarte mulți uh, fermieri cu studii, în orice caz cu cunoștințe agricole, până la 70%. Diferențele sunt foarte mari. Și când discut cu studenții mei uh, despre aceste lucruri, și mă refer aici la cei care, deci la studenții care studiază studiile, deci fac studii agricole și, și nu prea se gândesc ei să se, întoarcă să se întoarcă la țară, pentru că se gândesc că foarte bine avem studii agricole, dar trebuie să știi să faci și contabilitate, să faci un plan de afaceri, să știi să umbli cu, cu, cu calculatorul, cu internetul. Deci nu e vorba numai de studii de agricultură pentru aceste persoane, ci despre educație în general și despre informații. Mulți tineri fermieri se plâng că nu au acces suficient la informații și aceasta din mai multe motive. De exemplu, nu au acces la presă, nu au acces la internet. Practic, e vorba de modul în care este diseminată această informație. Poate ați văzut rezultatele de la ultimul Eurobarometru în care se măsura uh, nivelul de cunoaștere a politicilor agricole în rândul cetățenilor Uniunii Europene și sunt foarte surprinsă pentru că Eurostat spune că 15% din cetățenii Uniunii Europene, 50%, mă scuzați, n-au auzit în viața lor de PAC. Eu sunt pur și simplu șocată de aceste rezultate, pentru că așa de mulți bani și timp se investesc în această politică și atât de multă lume nu a auzit vreodată de politica agricolă comună. E, și mai sunt și o seamă de studii pe care oricum nimeni nu le citește. E bine, avem nevoie de campanii mass media care să le spună oamenilor să informeze ce este această politică agricolă comună. trebuie să informăm pe cetățeni, pe fermieri, mai cu seamă, ce sunt aceste politici și cred că aici educația este foarte importantă. De multe ori discut cu studenții mei și ei mă întreabă uh, Um, există oare posibilitatea de a avea o consiliere, orientare profesională? Uh, de fapt, eu îi întreb pe ei dacă au beneficiat de orientare profesională înainte să se apuce de studii de agricultură și ei spun nu, n-am avut parte de niciun fel de astfel de consiliere. De multe ori uh, e vorba de un vid de informație, pentru că nimeni nu le spune care sunt avantajele și dezavantajele unei meserii. Și cred că ar trebui să existe o astfel de orientare mai serios făcută. Pentru că trebuie încă de la o vârstă fragedă să putem să informăm pe oameni în ceea ce privește posibilitățile de dezvoltare profesională. Și tinerii fermieri sunt deseori uh, subestimați pe undeva pentru că avem și povești de succes, cazuri de fermieri în Polonia care se descurcă foarte bine, sunt la punct cu noile tehnologii moderne și așa mai departe, însă lumea nu știe despre aceste lucruri, despre aceste povești de succes. Și deci nu, știe decât, nu știu decât cei care poate să uite la anumite jurnale televizate de duminică, la viața satului. Uh, deci, uh, în orice caz, informația este mult mai vastă în ce privește oamenii de afaceri decât uh, ceea ce privește tinerii fermieri. Un ultim aspect. Cred că ar trebui să dăm o mai mare pondere tinerilor, să le permitem să se exprime mai mult. Ar trebui să întrebăm și să ascultăm ce au de spus uh, să ascultăm, deci, ce au ei de spus în ceea ce privește nevoile pe care le au, în ceea ce privește um, dezvoltarea mediului rural și, bineînțeles, că trebuie să putem să și reacționăm în cazul în care aceste situații sunt extrem de grele. Vă mulțumesc! Da. Îi mulțumesc uh, doamnei Javovska pentru foarte interesanta prezentare și dau cuvântul în continuare domnului Ioris Beche, care este președintele Consiliului European al Tinerilor Agricultori. Vă rog. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, dragi membri ai Parlamentului European, reprezentanți, uh, ai Comisiei delegaților Permanente și dragi colegi. În primul rând îi mulțumesc domnului Paolo de Castro, președinte al Comisiei Agri din Parlamentul European, pentru că a organizat acest uh, workshop privind situația tinerilor agricultori în Uniunea Europeană de astăzi. Foarte mulți tineri din CEZA sunt prezenți aici pentru a urmări lucrările. Pentru noi aceste discuții sunt extrem de valoroase și suntem în permanență în contact cu dumneavoastră. Ne pare bine că facem astăzi acest exercițiu care permite întâlnirea dintre experți și uh, cei care trăiesc într-adevăr realitatea tinerilor fermieri pe teren. Există mai multe probleme astăzi în acest sens. E vorba de discrepanța și problemele legate de implementarea măsurilor agricole în statele membre, precum și evoluții uh, negative, cum ar fi exodul rural noi, la CEJA, reprezentăm tinerii și tinerele fermieri care se găsesc în situația menționată aici. Aceste persoane sunt gata să se apuce de agricultură, dar bineînțeles că ei se, pro, se confruntă cu situații grele uneori. Este vorba de tineri antreprenori care sunt motivați pentru a produce hrană și bunuri pentru societatea europeană de astăzi și de mâine. Noi suntem aici pentru a vă cere dumneavoastră, Parlamentul European, să fiți primii noștri suporteri și să creați o nouă politică agricolă comună care să răspundă nevoilor tinerilor fermieri și așteptărilor societății față de agricultură, așteptări realiste, pragmatice. Tinerii fermieri s-au întâlnit în Bruxelles, în Bruxelles ca să uh, spună cum, se gând, cum văd ei viitoarea uh, Uh, politică agricolă comună. Acești tineri fermieri își dau seama că, practic, reînnoirea generațiilor nu este considerată o prioritate de multe state membre. Datele pe care le-am auzit și altele de, uh, prezentate de doamna Zavosca sunt extrem de grăitoare. În țările Uniunii Europene, UE 27, doar 3% din cheltuielile programate publice pentru uh, politica agricolă comună, pilonul 2, până în 2013, adică 10% din sprijinul public în cadrul axei 1 a fost alocată măsurii 112, adică 3%. Vreau să vă îndemn, dragi deputați europeni, să ne ajutați pentru a schimba această situație. Noi dorim din partea agriculturii siguranță alimentară, bunuri ecologice, echilibru teritorial și așa mai departe. Pentru acest lucru avem nevoie de tineri dinamici și întreprinzători, tineri fermieri. Uniunea Europeană trebuie să fie ambițioasă pentru a-i ajuta pe tineri să se instaleze la, uh, în mediul rural. Și aceasta prin intermediul creierii de locuri de muncă durabile. Aceasta înseamnă, în practică, faptul că măsurile din pilonul 2 trebuie să fie întărite și reechilibrate. În special, noi cerem ca ajutorul pentru instalare să fie disponibil pentru toți tinerii uh, fermieri din Uniunea Europeană. Cu toții trebuie să poată să folosească aceste posibilități. În acest moment nu avem un teren echitabil de joc pentru tinerii fermieri în situația actuală. De asemenea, trebuie să fie acceptate reguli noi de cofinanțare pentru a stimula într-adevăr și uh, statele membre ca să poată să uh, aibă o viziune de viitor. viitor. Practic, 20% uh, din partea țărilor și uh, restul din partea Uniunii Europene trebuie să înlocuiască sistemul actual de 50%-50%. În anumite țări, ajutorul pentru instalare este plafonat, este inacceptabil. Sumele respective trebuie să disponibile pentru toată lumea, indiferent dacă este o țară veche membra Uniunii Europene sau nouă. Ne trebuie un buget puternic pentru politica agricolă comună care să țintească renoirea generațiilor și să sprijine noi fermieri care doresc să se lanseze în domeniul agriculturii. În primul pilon, noi sugerăm o primă pentru tinerii fermieri, precum și crearea unui fond de rezervă care să conțină fondurile care nu sunt folosite, care ar putea fi realocate, redistribuite către tinerii fermieri. Deci, o primă uh, pentru tineri și un, un fond de rezervă. De asemenea, măsuri pentru inovație, competitivitate și clustere. În practic, ajutorul de instalare trebuie să, trebuie să includă un capitol preferențial pentru tineri, tinerii fermieri, iar uh, împrumuturile subvenționate trebuie să fie legate atât de statutul acestor fermieri cât și de capacitatea de inovare și acestea trebuie să fie deci disponibile pentru tinerii fermieri care doresc să Um, coopereze, să se unească pentru a forma clustere, pentru a-și promova mai bine produsele. Aceste măsuri trebuie să fie cât mai bine țintite pentru a reînnoi generația în agricultură. De asemenea, trebuie să dea un fel de vouchere de cunoștințe, knowledge voucher, un fel de bonuri pentru formare, consiliere, pentru tinerii fermieri, uh, care au nevoie să știe mai bine și mai multe despre uh, probleme fitosanitare, intrarea pe piață și așa mai departe, marketingul produselor. Aceste lucruri trebuie să fie implementate imediat ce s-a primit cererea din partea tânărului fermier. Acest pachet de stimulente trebuie să conțină și un capitol de formare uh, europeană, inclusiv formare în străinătate, așa cum a sugerat și doamna Zavosca. În sfârșit, un program Erasmus specific destinat tinerilor fermieri care să fie la dispoziție înainte ca aceștia să preia efectiv exploatarea agricolă sau să intre în afaceri. În ceea ce privește plățile directe, acestea ar trebui să continue după 2013 pentru că s-au dovedit utile în ceea ce privește preluarea fermelor de către tineri. În sfârșit, aș dori să spun că CEZA îmbrățișează orientările Comisiei în ceea ce privește fermierii activi. Acum două săptămâni am ascultat dezbaterea aici, în Parlament, reacționând la comunicarea Comisiei privind viitorul PAC. Mulți dintre voastre ați întrebat lucruri legate despre această idee cu uh, fermierii activi. Pentru noi, practic, ă, aceasta este direcția cea bună pe care trebuie să o ia ca PAC în viitor. Acești fermieri activi sunt cei care își iau răspunderi financiare pentru a gestiona un lanț de producție, o afacere și care pot să se reunească și în sistemul de cooperative. Acești fermieri activi sunt cei care sunt recunoscuți ca atare de autoritățile publice și aceștia mai sunt și cei care livrează bunuri publice din activitatea agricolă. În sfârșit, aș dori să vă spun că la CEZA noi urmărim cu mare interes lucrările dumneavoastră aici în Parlamentul European și știți că de mai bine, de, de mai mulți ani încoace, uh, Comisia dumneavoastră a avut niște rapoarte din proprie inițiativă privind situația tinerilor fermieri. Acum, că suntem în plină reformă a PAC, sperăm că și aici, la Comisia Agricultură, se va juca un rol mai mare uh, Uh, în lumina tratatului de la Lisabona și că un astfel de workshop ca cel de astăzi va fi urmat de măsuri și va fi diseminat uh, ca informații. În sfârșit, vreau să profit de această uh, ocazie pentru a vă invita la un eveniment pe 15 decembrie investițiile în tinerii fermieri oportunități pentru viitori, care va avea loc, deci, cum am spus, la jumătatea lunii decembrie, în decembrie, la, com- la CESE și sunteți, bineînțeles, invitați în mod formal să participați. În concluzie, domnule De Castro, mulțumesc încă o dată pentru ocazia pe care ne-ați dat-o de a veni aici și de a discuta despre problemele cu care se confruntă noi uh, uh, fermieri în agricultură. Uh, și bineînțeles că ne dorim o agricultură cât mai dinamică și orientată spre viitor. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte! Dorim cu toții să acordăm o importanță deosebită situației tinerilor și politicii comunitare care îi privește pe tinerii agricultori. De asta am și hotărât să organizăm acest seminar. Mulțumesc celor doi intervenienți. Comisia este reprezentată și va lua și ea cuvântul și uh, dăm uh, cuvântul întâi Mart- domnului Bello. Domnului Bello. Eu. Oggi abbiamo qualche problema con i microfoni. Avem oarecare probleme cu tehnica, cu microfoanele astăzi. Văd că niciunul nu poate fi utilizat. This one works. Yeah. It doesn't. Las de Eh, Marc. Ah. ah Mon rêve, président, était de m'asseoir à la place de José Bové. M-am gândit întotdeauna că trebuie să mă așez în locul lui José Bové, dar în sfârșit o să vină și ziua asta. Am ascultat cu atenție cele două expuneri și anumite cifre mă înspăimântă, mai ales uh, în raportul doamnei la începutul acestuia, legat de erodarea care este mult mai importantă la tinerii agricultori decât la ceilalți. Ați evocat, doamnă, niște obstacole uh, uh, actele notariale care costă foarte mult, dar nu pot să rezist plăcerii de a vă pune câteva întrebări asupra acestor lucruri. Uh, sunteți mai degrabă un economist cu tendințe liberale, nu vă fac niciun repros, dar vă întreb dacă din cauza asta nu ați uh, suscitat Uh, cel mai rău, rău de care suferă uh, acești tineri uh, fermieri care nu sunt vizibili. Nu ați vorbit de instabilitatea cronică și din ce în ce mai importantă a pieței agriculturii agrare iau parte la congresele agricultorilor tineri din regiunea mea și aceasta este prima problemă pe care o ridic întotdeauna. Realitatea uh, astăzi este că există oarecare variație, fluctuație în agricultură în funcție de uh, anotimpuri, prețuri, prețurile diferă foarte mult, există legea ofertei și a cererii, dar când vezi uh, diferențe, Citez două exemple, piața laptelui în 2007 se ajunge la 45-46 de centime pe litru, dar în 2009 ajunsesem la 18 centime cel puțin, adică mai puțin decât jumătate și mă gândesc de la piața uh, grâului. 30 de eh, euro la, eh, pe tonă la începutul verii, apoi se ajunge până la sume care depășesc 100 de eh, euro pe tonă, s-a ajuns până la 252 de euro pe tonă, ceea ce este exagerat pentru că nu se arăta la orizont nicio penurie de grâu. Așa încât aș fi vrut să vă întreb dacă în anchetele dumneavoastră, cantitative, dar mai ales calitative, ați avut ecouri asupra acestei absențe de vizibilitate și de instabilitate a piețelor uh, erau uh, ridicate în discuții și pe de altă parte nu știu care e rolul dumneavoastră aici, aveți oare sarcina să propuneți oare unele mecanisme, dar uh, Aș vrea să știu dacă situația diferă dintr-o țară într-alta, unele țări sunt mai sensibile față de variația pieței și uh, aș vrea să vă aud răspunzând asupra acestui subiect foarte precis. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul vicepreședintelui Niculescu. Mulțumesc, domnule președinte! Cred că tinerii în agricultură nu sunt importanți Uh, doar pentru tinerețea lor și pentru puterea lor de muncă, ci pentru faptul că pot aduce în acest domeniu o mentalitate modernă, orientată către economia de piață și către metode moderne de administrare a afacerii agricole. Uh, colega noastră, doamna Iegle, a redactat recent un raport privind uh, situația și rolul femeilor în uh, mediul rural. Iată că și problemele cu care se confruntă tinerii agricultori se situează în aceeași uh, zonă, mai mult sau mai puțin. Expertul nostru a arătat deja că tinerii sunt preocupați de calitatea vieții în mediul rural și de condițiile de viață din mediul rural, indiferent ce stimulente am propune tinerilor pentru a rămâne la țară sau pentru a se instala la țară. Aceste stimulente nu vor avea niciun succes dacă nu le vom însoți de măsuri destinate să sporească calitatea vieții și mă refer în primul rând la infrastructura fizică de bază, drumuri, apă, canalizare, deficitare în multe din uh, noile state membre ale Uniunii Europene, dar și la educație sau îngrijirea sănătății. Uh, problema accesului la echipamentele agricole a fost deja menționată aici. În prezent, Uniunea Europeană asigură finanțarea pentru modernizarea satelor și pentru echipamente moderne în cadrul celui de-al doilea pilon al politicii agricole comune. De aceea, consider că este necesar ca viitoarea politică agricolă comună să fie în continuare finanțată la un nivel adecvat pentru a ne permite să creștem gradul de activitate al zonelor rurale și să le facem în același timp atractive și pentru tineret. De asemenea, este important ca în cadrul viitorului regulament privind Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală să păstrăm avantajele acordate tinerilor uh, fermieri în cadrul uh, procedurilor de selecție. În ceea ce privește finanțările pentru instalarea tinerilor fermieri, Acestea sunt utile și cred uh, în același timp eficiente. În România, statul membru din care provin, circa 3.000 de tineri au beneficiat din 2008 și până acum de astfel de fonduri. Desigur, aceste programe cred că trebuie să fie simplificate și debirocratizate, iar uh, statele membre trebuie să creeze condiții pentru un sistem de depunere continuă a cererilor de finanțare și nu numai în cadrul unor uh, sesiuni de depunere a proiectelor. De asemenea, măsura pentru instalarea tinerilor fermieri ar trebui deschisă, cred, și către tineri din uh, lumea urbană care dețin competențe în agricultură sau se angajează să dobândească astfel de competențe. Nu în ultimul rând îmi exprim speranța uh, că noua abordare propusă de comisie cu privire la acordarea subvențiilor sau plăților directe numai către fermierii activi va contribui la a-i stimula pe proprietari să-și vândă sau să-și arendeze terenurile neutilizate, care ar putea să fie preluate de tineri agricultori. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Niculescu. Dăm cuvântul domnului Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, este un subiect de o mare importanță pentru că atunci când observăm cifrele la nivel european, constatăm că multe dintre statele membre nu au asigurat viitorul agriculturii pentru că nu prea mai există tineri care să lucreze în acest sector ce o să mai facem cu această politică agricolă comună când nu vom mai avea tineri agricultori. Deci tema discutată astăzi mi se pare foarte importantă pentru viitorul agriculturii europene. Acest lucru a fost deja de altfel afirmat. În fond, despre ce este vorba, o să fac un rezumat dacă vreți sau o să folosesc un singur cuvânt, este vorba de atractivitatea acestei meserii. Oare tinerii sunt uh, atrași de viața la țară? Ce am putea face ca să-i atragem la țară? Um, tinerii agricultori câștigă întotdeauna sau adesea mai puțin decât ceilalți tineri în alte sectoare de activitate. Eu însă însumi vin dintr-o regiune în care economia rurală este dificilă, o regiune unde nu Există probleme cu tinerii agricultori, exploatațiile sunt uh, reluate de tineri pentru că există o bună calitate a vieții în aceste regiuni. Ei au posibilitatea să-și găsească de lucru, să participe la cursuri de formare, să beneficieze de școli pentru copiii uh, existenți în aceste familii. Așadar, putem uneori să Trăim la țară cu o calitate de viață mult mai bună decât cea de la orașe. Uh, oricum trebuie să menținem o diversitate atunci când ne referim la PAC. Președintele tinerilor agricultori ne-a prezentat o provocare care nu este deloc nouă. Trebuie să punem pe picioare uh, programe pentru tinerii agricultori, un fel de programe Erasmus. Trebuie să ne gândim la această soluție. Mi se pare absurd ca în Europa, la nivelul instituțiilor de învățământ superior, să existe programe de schimburi. Avem, uh, pe de altă parte, o politică agricolă comună, în care însă nu există posibilitatea pentru operatori între ghilimene să facă astfel de schimburi. Nu există niciun program care să se ocupe exact de această problemă. Am formulat, uh, președintele Seja a formulat uh, o cerere în acest sens și la nivel PAC ar trebui să vedem dacă nu putem să găsim un mijloc care să uh, faciliteze transferul uh, acestor proprietăți și exploatații, exploatări mai degrabă. Mă întreb dacă în cadrul primului pilon n-ar trebui să găsim o soluție. Exploatările agricole nu sunt transferate pentru că bătrâna generație Uh, nu se gândește să le transmită, nu vor să le transmită. Ori, cu o incitare financiară, chiar în cadrul primului pilon, s-ar putea să găsim o măsură decisivă care ar permite tinerilor să aibă mai multe posibilități și, în orice caz, să facă o primă plată pentru a dobândi o exploatare agricolă. Bineînțeles că mm, fermierii mai bătrâni trebuie să înțeleagă faptul că aceste pământuri trebuie să treacă la cei tineri mult. Domnul Caniet acum. Lauksaimniecībā ir viens no vissvarīgākajiem, jo tas viss... Schimbarea generațiilor este una dintre problemele cele mai importante pentru agricultura europeană, strâns legată cu problema potențialului Uniunii Europene de a produce produse de înaltă calitate. Am discutat de reforma PAC și așadar ar trebui să ne gândim foarte serios la modul în care, în cadrul primului pilon, am putea să găsim mijloace pentru a sprijini, pentru a-i sprijini pe tinerii agricultori în special. Bineînțeles, trebuie să ne ocupăm întâi de toate de pregătirea lor, să vedem cum îi putem ajuta pentru ca ei să-și poată procura unelte agricole și să facă și investițiile necesare. Pe de altă parte, Eh, mai ridic o problemă, cea a posibilității ca, posibilității ca acești tineri să cumpere pământuri. În țara mea, în Letonia, situația e destul de particulară pentru că în Letonia cei care exploatează terenuri agricole eh, au eh, suprafețe agricole foarte mici, mă refer în primul rând la tinerii agricultori, și când Letonia uh, a negociat intrarea în Uniunea Europeană, nu nu am putut împiedica acest fenomen. Deci există foarte multe state membre care nu permit ca o suprafețe agricole să fie vândute altor uh, resortisanți din alte țări. În țara noastră există persoane care vin din alte țări și care cumpără pământuri. Pământuri din Letonia, bineînțeles, pentru că aceste pământuri sunt foarte scumpe pentru tinerii noștri fermieri. Sau poate pentru că acești tineri uh, care uh, vin din alte țări nu au bani să le cumpere în propria țară. Dar oricum uh, tinerii din țara mea nu au bani ca să cumpere astfel de suprafețe agricole. Pe de altă parte, aș vrea să mai vorbesc de o altă problemă, cel al atractivității acestei profesii de fermier pentru tineri această meserie nu este prea atrăgătoare sau atât de atrăgătoare cât ar trebui să fie și ar trebui să ne gândim cum să schimbăm această situație astfel încât oamenii să înceapă să uh, reflecteze la uh, contribuția esențială a agriculturii la nivelul nostru de trai. Există un preț care există, o Kā mēs varētu pievērst vairāk sabiedrības uzmanību tam, cik ļoti akūti un nepieciešami? Aș vrea să vă întreb uh, și vreau să-i rog pe colegii mei să se gândească cum putem să rezolvăm această uh, problemă a înlocuirii generațiilor în uh, agricultură. Mulțumesc, uh, doamna Caniete. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri am avut onoarea de a primi un grup de tineri fermieri din Slovenia. Mi s-a spus că și ei se confruntă cu aceleași probleme cu care se confruntă tinerii fermieri din toată Europa. Categoriile vulnerabile sunt femeile și uh, tinerii, în special în um, zonele cele mai tradiționale, zonele uh, activitățile agricole sunt mai puțin atrăgătoare decât uh, alte activități. Însă în ceea ce privește atractivitatea, agricultura împarte această problemă și cu alte profesii de care economia europeană are nevoie. Totuși, cred că lucrurile se schimbă încet, încet. Cred că agricultura nu mai este percepută uh, ca o activitate de uh, importanță mai mică. Mulți tineri duc uh, viețe mai bune, mai prospere în zonele rurale decât în orașe. Îmi amintesc că în tinerețe, dacă îmi spunea cineva sunt uh, agricultor sau dacă îmi spunea cineva ești țăran, mă simțeam insultat, dar astăzi lucrurile s-au schimbat. Poate că ne-am schimbat uh, puțin punctul de vedere și percepția acestei activități. Susțin uh, ideile prezentate de președintele grupului de tineri fermieri și anume că ar trebui să derulăm programe speciale pentru agricultori, un fel de Erasmus pentru fermieri și cred că ne putem uh, gândi uh, și la modelul Leonardo da Vinci sau a altor programe educaționale sau Grundvik pentru cei care nu mai sunt atât de tineri putem face ceva pentru a le îmbunătăți poziția în societate. Noul PAC este adesea subiectul uh, discuțiilor noastre și tinerii fermieri spun că ei trebuie să fie incluși în uh, politica agricolă comună și corect este ca ei să uh, fie întotdeauna incluși în discuțiile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc. Sergio Gutierrez are cuvântul. Sí, muchas gracias. yo también... Mulțumesc și eu consider că avem de-a face cu o problemă crucială pentru viitorul agriculturii, pentru viitorul politicii agricole comune, pentru că obiectivul ei este să știm cine va garanta aprovizionarea în viitor în agricultură și consider prin urmare că este vorba de o problemă crucială în majoritatea țărilor membre, unde Uh, se vorbește de agricultură ca de o nouă sursă de locuri de muncă, de agricultură care va, agricultură care va deveni un fel de motor al economiei verzi. Este deci vorba de un noroc, un noroc pentru generația noastră și am văzut uh, cu ocazia acestei crize economice care este situația tinerilor care sunt șomări, cu șomajul care s-a dublat și iată este o șansă pentru acești tineri greu loviți de șomaj și de criză. Experta pe care am ascultat-o și președintele Ceza, Ceja a spus că pentru a garanta viitorul tinerilor în mediul rural va trebui să ținem seama de viabilitatea agriculturii, dar și de dezvoltarea uh, vieții rurale vizibilitatea, calitatea de viață, infrastructurile, comunicațiile și așa mai departe. Toate astea sunt necesare pentru a garanta viitorul tinerilor agricultori. Mă gândesc la o dezvoltare rurală și la o agricultură foarte puternică un lucru pentru care avem nevoie de măsuri specifice și concrete care să-i vizeze pe tineri. Să evităm riscurile, să le acordăm uh, facilități de credit, să le acordăm posibilitatea de a avea acces la pământurile agricole. Mă gândesc dacă politicile sunt cele mai importante și dacă putem într-adevăr să le uh, influențăm. Este vorba de faptul că ne-am propus să trecem de la pilonul 2 la pilonul 1. Nu știu dacă acest lucru din punct de vedere tehnic este posibil, dar cred că ar fi important să oferim posibilitatea utilizării acestei măsuri care nu ar mai fi opțională, ci obligatoriu de uh, punere, de a fi pusă uh, în practică. Ni s-a vorbit despre Germania și Franța, unde tinerii sunt mult mai uh, numeroși în sectorul agricol, este vorba despre țări care consacră uh, mijloace mai mari uh, la nivelul uh, pilonului 2. Este vorba, de exemplu, de 145.000 de euro pentru instalarea tinerilor. Pe de altă parte aveți țările din Est, unde acestei uh, instalări a tinerilor uh, se acordă o sumă mult mai mică. Uh, politica aceasta este considerată opțională și atunci mă gândesc că am putea să ridicăm acest procent al fondurilor acordate, fondurilor acordate tinerilor, să nu mai fim în sistemul 50-50, ci să trecem la 80 din fonduri comunitare și 20 din fondurile statelor membre, ca să uh, într-adevăr, să-i ajutăm să se instaleze în mediul rural. Pe de altă parte, uh, trebuie să fim atenți la pregătirea tinerilor toate principiile Uniunii Europene se vorbește de uh, învățare, de pregătire pe toată durata vieții, ori în agricultură și la nivelul PAC. Nu putem să lăsăm deoparte acest concept și să avem o politică opusă acestui concept toți agricultorii trebuie să-și îmbunătățească pregătirea nu este vorba numai de momentul în care trebuie să-ți găsești un de lucru, dar uh, toată viața trebuie să produci mai bine, să comercializezi mai bine sau, de exemplu, să poți să negociezi mult mai bine în mediul rural. Deci, în pilonul 2 trebuie să introducem acest concept de uh, pregătire uh, de-a lungul întregii vieți Apoi o remarcă pentru a răspunde ce, a spus, ce s-a spus aici apropo de pensionare. Consider că în anii din urmă s-a dovedit că niciunul dintre sectoarele Uniunii, Uniunii Europene uh, pensionarea Uh, nu a favorizat utilizarea tinerilor, ori cred că un ajutor către această domeniu rural nu știu exact dacă ar uh, face ca sectorul să devină mai atractiv pentru tinerii agricultori. Uh, îi felicit pe cei doi raportori pentru intervențiile lor. Grație, Sergio. Mulțumesc, Sergio. Dau cuvântul domnului Aniu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că primul lucru care trebuie spus în legătură cu acest subiect este că dacă va deveni uh, agricultura cu adevărat uh, profitabilă, atunci cineva va apărea uh, și care va, va beneficia de acest profit care poate fi făcut în agricultură. Agricultura trebuie împărțită în două sectoare, cea de pășună și cea de teren arabil. În Regatul Unit, terenul arabil se ridică la o valoare de 80.000 de euro pe hectar. Acest uh, nu poți să îl uh, cultivi și să-l cumperi în același timp, pentru că uh, mulți oameni consideră că este un activ a cărui valoare va crește. E bine să bagi bani în pământ și nu să îl cultivi. De obicei, aceste terenuri uh, se moștenesc. Să analizăm situația celor care nu moștenesc. În ceea ce privește uh, suprafața arabilă, pe măsură ce uh, echipamentele agricole devin tot mai mari, e nevoie de tot mai puțin oameni pentru a cultiva pământul și multe terenuri sunt gestionate de companii, din care una dintre, dintr-un conglomerat de companii se ocupă de cultivarea pământului. După ce ai uh, lucrat într-o astfel de companie, poți la un moment dat să începi să te ocupi de agricultură și să gestionezi un teren agricol, dar el nu-ți va aparține. Dar aceasta este o metodă de a intra în această industrie. În ceea ce privește uh, pășunile, în Regatul Unit, uh, un uh, fermier fără copii, care are uh, multe vite și multe oi, uh, angajează un păstor care de multe ori îi uh, cere permisiunea de a-și uh, duce la pășunat propriile oi, odată cu turma uh, angajatorului său. Astfel, tinerul uh, agricultor poate să înceapă o afacere în acest domeniu. Dificultatea însă este cazarea. Persoana care gestionează ferma trebuie să locuiască pe acel teritoriu și aceasta reprezintă o uh, problemă într-o anumită măsură. În Regatul Unit, uh, în urmă cu 40-50 uh, de ani, a existat o inițiativă care se numea Schema Județeană pentru Întreprinderi Mici. Autoritățile locale dețineau pământ pe care îl închiriau celor care începeau companii noi. Însă această inițiativă s-a uh, blocat la un moment dat pentru că nu exista un nivel, un al doilea nivel la care să treacă aceste uh, persoane care uh, gestionau terenuri mici, care nu se dovedeau a fi viabile și nu puteau să se reorienteze. Cel mai bine ar fi să mm, se reducă taxele pentru ca persoanele care gestionează pământul să poată păstra mai mult din producție. Inițiativele care s-au luat până acum nu au dus decât la creșterea uh, valorii uh, vitelor pe piață și nu au ajutat deloc. Uh, îi putem ajuta oricât pe crescătorii de animale, Însă, în altă comisie uh, din această clădire se discuta despre uh, deschiderea negocierilor cu uh, Mercosur și astfel subminăm toate inițiativele și încercarea de a îmbunătăți starea agricultorilor din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă McGuinness, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să le mulțumesc vorbitorilor din această după-amiază și să le mulțumesc tinerilor uh, agricultori pentru că uh, acordă importanță comisiei um, noastre. Am câteva am auzit câteva propuneri cu care poate că nu suntem cu toții uh, de acord, dar măcar ne dă o idee în privința uh, obstacolelor în calea uh, implicării tineretului în agricultură. Sper că atitudinea față de agricultură s-a schimbat. Mai mulți colegi au spus că această profesie a devenit tot mai puțin importantă în ultimii ani, însă Uh, dat fiind că există uh, problema siguranței alimentare, uh, această profesiune va câștiga teren din nou și va deveni o alegere pe care tinerii să o poată face. Mulți tineri din Irlanda doresc să fie bancheri sau politicieni la ora actuală, din motive evidente, dar e bine să ne păstrăm optimismul. Dificultatea uh, intrării în posesia unui uh, teren nu uh, este o problemă ușor de rezolvat. Trebuie să definim noțiunea de tiner, tânăr fermier. Eu, de exemplu, mă consider tânără, dar știu că nu mai sunt. Din când în când mai ieși eu în oglindă. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi spuneți că nu sunt bătrână. Am verificat astfel și că președintele nu a dormit. Însă am ascultat o propunere în legătură cu plățile din pilonul 1. Aceste resurse ar putea să fie folosite pentru uh, a ajuta, ajuta uh, tinerii fermieri, dar aș vrea să știu pe ce perioadă s-ar face aceste plăți, care ar fi uh, începutul efectorii plății și care este sfârșitul tinereții, conform definiției ideea creării uh, unui fond de rezervă, cred că această idee există în anumite state membre, este implementată și ca instrument, dar nu știu dacă el este un instrument foarte bun. În Irlanda avem două scheme de uh, instalare pentru tinerii fermieri și pentru uh, pensionare anticipată, foarte eficientă, dar problema a fost că nu au mai existat fonduri la stat și schemele au fost suspendate. Există și problema inconsecvenței în politicile noastre. Acum avem uh, dificultăți reale în ceea ce privește încurajarea tinerilor fermieri să se implice în agricultură. Uh, domnul Arniu a pus punctul pe ei. Dacă ar exista venituri rezonabile garantate din agricultură, oamenii sigur ar dori să se apuce de această activitate. Trebuie să vorbim și despre uh, piețe. Domnul Tarabella a vorbit despre volatilitatea acestora. Însă aceste discuții trebuie să se poarte în paralel cu discutarea unor măsuri pentru încurajarea tinerilor să se implice în agricultură. Avem nevoie de uh, transferul de la o generație la alta. Domnul Arniu a spus la un moment dat că nu uh, are că nu are uh, fii care doresc să se apuce de agricultură, dar iată că poate aici femeile se pot afirma. Vă mulțumesc! Ottimo. Mariad, eh, Michel Dantin c'ha la parola. Mulțumesc, domnul Michel Dantin. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, eh, vreau să mă scuz pentru că nu am apucat să ascult intervențiile. Eram la comisia la care activez. În ceea ce privește instalarea tinerilor fermieri, aici putem să uh, ne cantonăm la o cifră. 7% din tinerii fermieri cu mai puțin de 35 de ani. De dimineață a discutat despre perspectivele financiare. Bineînțeles că au avut loc atacuri asupra bugetului agriculturii și cred că această cifră de 7% este suficientă pentru a spune că PAC este necesară și una dintre provocările din uh, perioada 2014-2020 este tocmai cea legată de reînnoirea generațiilor. În rest putem să facem oricâte discursuri sfărăitoare vrem. Dacă nu facem ceva pentru a asigura reînnoirea generațiilor, nu vom obține niciun fel de rezultat. Aș dori pur și simplu să ne punem o întrebare în mod colectiv. În programarea financiară actuală pe dezvoltare rurală, există un capitol sau o gamă întreagă de instrumente care permit și stimulează instalarea tinerilor uh, fermieri. La paginile 40-41 se vede foarte clar că aproape toate statele membre pun uh, în aplicare aceste instrumente. Deci, practic, pe de altă parte, foarte puține țări au o politică voluntaristă în materie de instalare. N-ar trebui oare să facem ceva mai mult, să aprofundăm lucrurile, ca să vedem de ce stau lucrurile așa cum stau? De ce unele instrumente au fost performante sau mai puțin performante? Este clar că trebuie să existe o parte obligatorie în politici, dar de ce politica din pilonul doi? Pentru că E vorba de incitările fiscale, uh, dreptul proprietății. Aceste lucruri sunt diferite de la o țară la alta și este foarte greu să avem o politică comună în primul pilon, în moment ce în dreptul național avem anumite prevederi care sunt mult mai potrivite cu uh, măsurile prevăzute în pilonul numărul doi. Mulțumesc foarte mult, uh, Michel. Domnul Giancarlo Scott are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. am auzit ce au spus colegii și e inutil să mă repet pentru că sunt de acord cu toată lumea. Vreau să spun că problema formării, a educației încă de la școala primară este foarte importantă pentru că trebuie să îi sensibilizăm, să conștientizăm acești copii, să le spunem că agricultura este un univers interesant și că cei care uh, Eh, locuiesc în mediul rural eh, au și ei rolul lor. Sunt lucruri pe care, din păcate, le-am cam uitat în Italia. Tinerii din ziua de astăzi eh, sunt, bineînțeles, deschiși, sensibili chiar și trebuie să ținem cont de aceste lucruri. Raportorii ne vor vorbi despre tineri, tineri care nu vor să lucreze în agricultură din diverse motive. Însă, această vocație poate să fie pe undeva cultivată. Ea există. M-aș referi acum la abandonul anumitor meserii mai grele, sectoare întregi ale economiei care sunt cumva abandonate uh, și care în trecut au avut un parte de o dezvoltare semnificativă, mai puțin astăzi. Uh, practic, uh, în anumite state membre legislația uh, face că anumite sectoare agricole au fost cumva uh, puse deoparte, în sensul că, de exemplu, anumite legi uh, legate de peisaje uh, vin împotriva dezvoltării uh, agriculturii. Pe de altă parte, e această luptă de, pentru terenurile care sunt reclamate pe de o parte de agricultură, pe de altă parte de energiile regenerabile, eoliene și așa mai departe. Noi trebuie să ne menținem agricultura, ea să rămână productivă și să putem să le transmitem și generațiilor viitoare și cum tehnologia evoluează și progresează, ar trebui să punem în aplicare o serie de e, eh, e, eh, măsuri legate de planurile de urbanism. Eh, este clar că agricultura primară poate să fie într-adevăr stimulată inclusiv uh, Uh, în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Uh, nu trebuie să uh, ne împiedicăm în fața unei anumite inerții din partea autorităților care de multe ori nu înțeleg importanța agriculturii de multe ori IMM-urile din agricultură trebuie să se scurce singure în fața acestei inerții. Mulțumesc foarte mult, Gian Carlo. Domnul Sevreschi închide discuția. Mulțumesc foarte mult. Doamnă profesor. Dumneavoastră ați analizat educația tinerilor fermieri, nivelul lor de educație. Am înțeles că situația s-a îmbunătățit față de trecut. Ați analizat uh, și rezultatele fermierilor. Și cum stăm cu uh, mărimea gospodăriilor, adică a familiilor. Avem familii mai numeroase la sat față de oraș sau există anumite tendințe la nivelul demografiei țărani, uh, fermierilor, pentru că una dintre probleme uh, uh, la țară este legată de nivelul de asociere. De multe ori tinerii preiau terenurile de la părinți. Există oare acum cazuri mai numeroase în care uh, cineva poate să vină din afară, din afara, de exemplu, satului, deci de la oraș și să preia o exploatare agricolă. Sau, totuși, aceste cazuri rămân cumva sporadice? Mulțumesc foarte mult, domnule Secherischi. Acum dau cuvântul doamnei expert, doamna Zavosca. Și, bineînțeles, și președintelui Ceja pentru a concluziona. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, domnului Șicherski pentru întrebarea pe care mi-a adresat-o. Cred că știți foarte bine situația tinerilor fermieri polonezi. În ceea ce privește educația, și mai ales educația superioară, avem date privind. Nu avem date privind toți fermierii. Eu am la dispoziție doar un tabel pe care l-ați găsit și dumneavoastră în raport și care arată care este ponderea tinerilor fermieri cu educație superioară și față de cei cu, educa- cu studii agricole. Situația este problematică. Principala problemă în ceea ce privește preluarea de terenuri de către fermieri este tocmai lipsa de cunoștințe sau de studii agricole. multe persoane ar putea să preia aceste terenuri de la părinți, dar nu au studiile agricole necesare. Așa cum am spus, am trimis uh, chestionare, am lucrat cu 250 de studenți de la universitatea mea, am avut și discuții uh, și inclusiv în cadrul a patru grupuri, paneluri, sâmbătă și duminică înainte de ședința de astăzi și am văzut care este problema cu acești fermieri care ar, ar putea să preia exploatarea agricolă familială, dar există obstacole. Așa că se pune întrebarea de ce uh, nu s-au orientat către studii superioare, n-au avut această specializare, însă ei mi-au spus că au fost pragmatici și au dorit în primul rând să aibă un loc de muncă bun și s-au gândit că dacă fac studii agricole nu vor putea să meargă decât în agricultură și dacă ar avea un alt, o altă diplomă mai generalistă, mai generală, ar putea să facă mai multe. Iată întrebarea și răspunsul pe care le-am primit. Apoi, în ceea ce privește modul în care sunt gestionate fermele astăzi, mi-este greu să vă dau acum o, un răspuns, dar este un element demn de menționat și analizat. Și apoi m-ați întrebat dacă este această tendință cumva prezentă de a crea asocieri, asociații între fermieri. Nu cred că este cazul. În Polonia avem experiențe destul de triste legate de cooperative și da, într-adevăr, tinerii fermieri dinamici se reunesc și fac grupări de, grupuri de producători și așa mai departe. Dar dacă mă gândesc la satul din care provin eu și dacă aș întreba oamenii de acolo dacă doresc să se asocieze sau nu, ei mi-ar spune nu, pentru că în majoritatea regiunilor Problema este că structura de producție este extrem de fragmentată. Sunt fermieri care produc tot ce le trebuie, alții care nu produc nimic, alții care trăiesc pe seama subvențiilor și deci este greu să se asocieze. Însă eu cred că ar putea să facă acest lucru nu ca și producători, ca grupare de producători, ci și ca tineri fermieri, deci în acest mod. Și această problemă a fost observată și de sociologi. Problema este că angajamentul politic al tinerilor este foarte scăzut. Și chiar dacă există anumite studii, pardon, um, programe europene în vigoare, și inclusiv în ceea ce privește dinamizarea vieții culturale de la țară, chiar dacă există astfel de inițiative, de exemplu pentru promovarea uh, cititului și așa mai departe, aceste lucruri nu au mare impact. În ceea ce privește uh, zonele rurale în general. V-am dat câteva piste de reflexie, nu pot să generalizez, dar cred că dacă e să ne gândim la uh, cei care locuiesc la oraș și ar putea eventual să vină la sat. Cred că cei care au studii superioare pe ei nu interesează prea mult să lucreze în agricultură sau să meargă în zonele rurale. Mai mult decât atât, ei își pun întrebarea de ce să se mute la țară când copiii țăranilor, fermierilor sunt acolo deja, ar putea să rămână acolo. Deci există această uh, idee că practic uh, în momentul în care există acest exod de la sat la oraș, um, s-ar putea să ne gândim la mișcarea inversă, adică la o migrare de la oraș către sat. Aceasta a fost întrebarea pe care a fost pusă, însă ma- marea majoritate a celor care au răspuns au evocat nivelul de viață, condițiile de viață. Vorbim aici despre tineri, uh, tineri care studiază la seral, la zi și așa mai departe, dar pentru ei există alte elemente mult mai importante, cum ar fi divertismentul, distracția, calitatea vieții și nu sunt gata să renunțe la aceste lucruri. Și cred că nici, nici, nici o sumă de bani nu va schimba acest lucru. Un alt aspect care a fost desmăționat este legat de uh, ce se petrece și ar trebui să se petreacă la bază, adică la nivelul primar al educației, și anume să promovăm aceste meserii și profesiuni în rândul tinerilor, a copiilor cât mai mici posibil, pentru ca uh, copiii să nu creadă că un fermier este un simplu țăran lipsit de educație. Trebuie să educăm aici nu numai pe copii, dar și pe uh, liderii politici, uh, pe profesori, uh, și așa mai departe. Cred că am răspuns toate întrebările și cred că am terminat. Vă mulțumesc! Bine, molto bene, grazie. Io darei ancora qualche minuto al Presidente del Consiglio dei Giovani. Mulțumesc! O să dau cuvântul uh, reprezentantului Ceza. Ceja. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare bine că sunt prezent aici și că am auzit toate remarcile, ideile, observațiile din partea multor deputați care s-au referit practic la o situație care este alarmantă, în orice caz îngrijorătoare și situație de care trebuie să ne ocupăm. Asta arată faptul că dumneavoastră sunteți parteneri și că putem să fim optimiști în ceea ce privește viitorul fermierilor. Și vă mulțumesc! în ceea ce privește anumite întrebări, domnul Tarabella a vorbit despre volatilitate. Da, într-adevăr, ne interesează acest lucru. Doamna McGuinness a pus o întrebare tot în acest sens și considerăm că e important acest lucru. Și anume, este vorba de ce se întâmplă astăzi cu tinerii uh, fermieri în contextul volatilității piețelor și vă dau asigurări că noi discutăm aceste lucruri, le analizăm cu tinerii fermieri, avem chiar studii în acest sens, vă pot transmite datele, însă astăzi știți că m-am concentrat pe problema cu instalarea. Uh, de asemenea, mulți dintre voastre ați subliniat importanța trainingului, a formării încă de la nivelul primar, al educației, dar și educația pe tot parcursul vieții, inclusiv după începutul uh, unei afaceri în agricultură. De aceea am sugerat aceste vouchere sau, sau bonuri care ar putea fi uh, acordate tinerilor fermieri, plus această idee cu un Erasmus pentru tinerii fermieri care ar putea să meargă în străinătate și să se formeze. De asemenea, întărirea uh, diseminării informații privind uh, PAC și, în general, intensificarea deci fluxului de, informa de informații în ceea ce privește noile inițiative ale PAC. Domnul Niculescu a vorbit despre faptul că fermierii activi trebuie să fie uh, și ei vizați, este exact ceea ce ne dorim și noi și am subliniat acest lucru. Apoi s-a vorbit despre caracterul atractiv sau din potrivă al agriculturii. Pot să vă spun că membrii organizației noastre pe tot cuprinsul Europei sunt extrem de entuziaști și pasionați de meseria lor și, și cred că mulți mai mulți tineri ar putea fi atrași de frumusețea meseriei noastre și acest lucru poate fi promovat și comunicat în multe, multe feluri. Rămân multe de făcut. Această comunicare pe marginea PAC uh, și cât de frumoasă este ea, uh, ar fi lucruri care chiar ar trebui să fie cuprinse inclusiv în reforma PAC și viitorul acesteia. Domnul Caniete a vorbit despre aspecte legate de primul pilon și alții din potrivă s-au îndoit de aceste oportunități, posibilități. Doamna McGuinness a vorbit și dânsa despre aceste lucruri. Acum trebuie să vedem dacă într-adevăr aceste modificări pot fi sau nu operate mai târziu vom putea să venim cu detalii legate de numărul de ani, de sumele uh, aferente. Deci vom încerca să venim cu, cu, cu detalii suplimentare în ceea ce privește aceste modificări ale PAC. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru întrebări și vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte bine. Și acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, fără să uităm, bineînțeles, să mulțumim doamnei Zavosca, experta noastră. Punctul 4, bugetul pe 2011. După eșecul negociorilor privind uh, procedura bugetară pe 2011, trebuie să discutăm consecințele posibile pentru uh, bugetul și executarea bugetului pe agricultură. Asta ar putea să ducă la probleme dacă nu ajungem la un acord cât mai curând posibil. Așa că o să îi cer doamnei McGuinness să ne spună ce se mai întâmplă cu negocierile sau să ne spună ce s-a întâmplat la negocieri și apoi comisia să intervină și să ne expliciteze mai bine care sunt măsurile legate de buget și agricultură. Doamna Meghene, să aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și cred că ultima dumneavoastră observație și analiza comisiei uh, Uh, este o observație foarte importantă. Vreau să cer colegilor să rămână în sală pentru că avem aici consecințe serioase asupra bugetului agriculturii dacă ceea ce se prevede se va și realiza. Și aș dori să vă cer sprijinul ca și raportor. Sunt uh, uh, hotărâtă să continui lupta mea uh, și vreau să vă transmit și dumneavoastră această, această uh, idee că situația este extrem de serioasă, am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Practic, negocierile s-au izbit de un zid de netrecut. Ultimele negocieri, mai multe e, e vorba de politică decât de cifre. Știm foarte bine ce contează mai mult în acest moment ne-am trezit într-o nouă rundă de negocieri și Parlamentul a fost de acord cu cererea Consiliului ca creșterea să nu depășească mai mult de 3%. La început noi voream mai mult la buget, practic nu a existat o cerință și Comisia a venit cu o propunere pentru a reduce bugetul cu 4 miliarde. S-a luat o, o decizie pentru a avea o treime reducere la capitolul 2, pentru că este exact ceea ce ne interesează pe noi, este vorba de cel pilon 2 și este vorba mai ales de consecințe asupra plăților și politicii de dezvoltare rurale și vreau să vă spun foarte clar care sunt aceste consecințe, așa cum le vedem noi la Comisia Gagri. Uh, Veștile bune nu sunt foarte numeroase, însă ele există și merită să fie menționate, și anume că proiectul de buget ne dă o creștere de 10 milioane pentru laptele în școli, tot cam atâția bani pentru eradicarea bolilor, nu atât cât ne-am cerut, și uh, niște sume suplimentare pentru Life Plus. Mai avem însă problema uh, echilibrării conturilor. aprobării conturilor. Mai rămân în discuție cei 200 de milioane și această chestiune deci rămâne încă în discuție. Aș face o observație și sper că mă veți înțelege așa cum trebuie, și anume că cu cât știi mai mult despre buget, cu atât înțelegi mai puțin despre modul în care funcționează acesta. Și spun asta mai mult cu tristețe decât cu mânie și iată de ce nouă ne revine răspunderea aici la comisie să spunem și să știm modul în care acest proiect de buget ne va afecta nu numai uh, în general, ci și pentru fiecare stat membru și pentru comunitățile noastre de fermieri. Am înțeles că pentru plata unică nu există probleme, însă asta trebuie să fie confirmat despre comisie, însă mă preocupă problema cu uh, plățile pentru dezvoltare rurală și am exprimat aceste lucruri inclusiv către Comisia Buget de la Parlament. Sper că am fost înțeleasă, însă mi s-a spus că foarte multe state nici nu folosesc programul dezvoltare rurale. Am fost uimită de acest lucru. Practic, acest program a fost vizat a fost uh, de la bun început uh, vizat de anumite tăieri de buget uh, și ele de la bun început au fost preconizate, cel puțin din punct de vedere tehnic, dacă nu chiar și juridic. Trebuie să știți că aceasta este situația uh, cu foarte multă uh, luciditate. Atât eu cu și colegul raportor ne-am luptat din răspunări, din răsputeri, însă în situația actuală și în condițiile în care fondurile sunt cum sunt, negocierile au ajuns în impas. Însă ar trebui să știm mai mult ce ne vrea Comisia în ceea ce privește acel clearance of accounts, lichidarea conturilor, și apoi acea sumă de 140 de milioane. Eu am studiat cu atenție aceste cifre și nu prea văd nimic clar uh, în modul în care s-a ajuns la aceste date și sunt sigură că experții la comisie ne vor ajuta să descifrăm aceste ițe. Apoi, uh, finanțarea programului ITER. Comisia sper să mă lămurească modul în care uh, am ajuns că bugetul pe agricultură pe anul viitor o să finanțeze un proiect cum este ITER-ul. Aș dori să mi se spună și mie modul în care se poate face acest lucru. Văd faptul că bugetul agriculturii care este vizibil devine un fel de vacă de mulți pentru alte bugete și pentru alte linii bugetare, nu numai pentru 2011, dar dacă ne uităm la ce se preconizează pentru cadrul financiar de după 2013, situația este exact aceeași. Cred că mă opresc aici deocamdată, domnule președinte, și cer, bineînțeles, comisiei să mă lămurească cu anumite interpretări pe care le-am dat textului de față. Uh, nu cred că se va ajunge la un acord din partea celor trei instituții până la sfârșitul anului și un astfel de eșec ar uh, duce la acea procedură cu cele 12, acele 12 și ar putea să aibă implicații asupra uh, lichidităților din bugetul statelor sunt persoane care sunt state care au angajat niște sume și avansuri și s-ar putea în ianuarie februarie să se trezească că sunt în imposibilitate de plată. Este clar că acordul trebuie să fie cumva obținut, însă încă o dată asta e mesajul pentru Comisia Agri și mi-aș fi dorit să fie unul mai pozitiv. Vă mulțumesc. Mariad, anch'io voglio fare un Mulțumesc, Myriad. Vreau și eu să răspund ceva colegilor uh, noștri. Să fiți atenți la ce uh, ne-a adus uh, în atenție doamna McGuinness. Voi da cuvântul lui Lavia, apoi și apoi domnului Longo. Situația pe care ne-a explicat-o Mered nu ne va afecta doar în sensul consecințelor pe termen scurt, dar trebuie să uh, ne gândim și la perspectivele pe termen lung, din punct de vedere financiar. L-am ascultat pe comisarul Cioloș la conferința de presă de ieri și uh, atunci am subliniat că atâta timp cât nu vom fi siguri pe bugetul de care dispunem, nu vom aproba niciun fel de text legislativ. Aceasta a fost o inițiativă foarte fermă pe care am luat-o și vreau să repet că cu toții trebuie să ne păstrăm pozițiile și să ne apărăm strategia. Domnul doctor Lavia are cuvântul și apoi domnul Longo. Mulțumesc, domnule președinte. Vrem să adaug două aspecte la intervenția foarte corectă a doamnei Măghinei. În primul rând, Consiliul în uh, momentul de față al negocierilor uh, privind bugetul 2011, în ceea ce privește criza, și dată fiind această criză, Consiliul a cerut blocarea plăților cu un anumit prag de 2,91%. Aceasta să fie creșterea maximă din 2011 față de 2010, însă a permis uh, guvernelor să um, crească nivelul angajamentelor, deci nu al plăților, ci al angajamentelor. Deci, practic, toate, aproape toate elementele de la um, capitolul 2 au uh, aproape același nivel de plăți și angajamente. Deci, practic, s-a ajuns la un blocaj tehnic în ceea ce privește aceste două capitole, a două aspecte ale bugetului. Reducerea plăților a dus la o reducere a angajamentelor. Cu puține excepții, doar am reușit să ne creștem angajamentele. A doua chestiune pe care doresc să o menționez este că vreau să cer din partea Comisiei câteva clarificări în privința măsurilor care s-au luat pentru a se încerca aprobarea bugetului cu procedura rapidă, accelerată, de acum până la sfârșitul anului. Mâine și poi mâine la Comisia pentru Buget vom analiza proiectul de buget pe 2011 pe care tocmai l-a prezentat Comisia. În mare parte suntem de acord în privința cifrelor, însă există câteva priorități politice care trebuie să fie puse la punct. De exemplu, flexibilitatea. Deci trebuie să uh, analizăm uh, pozițiile uh, părților implicate. Consiliul trebuie să accepte prioritățile noastre privind flexibilitatea. S-a făcut o reducere care iese în evidență la elementul 2 uh, din propunerea a doua de buget a promisiei în privința dezvoltării rurale. Vreau să întreb Comisia care este impactul pe care îl va avea această reducere uh, asupra dezvoltării rurale din statele membre. Mulțumesc, Giovanni, spune domnul președinte. Îi voi da acum cuvântul uh, domnului director Longo. Mulțumesc, domnule președinte. Onorați deputați, vă mulțumesc uh, pentru că mi oferiți ocazia de a lua cuvântul și de a participa la această dezbatere. Doresc să vă împărtășesc îngrijorarea în legătură cu eșecul negocierilor între Consiliu și Parlamentul uh, uh, în privința bugetului pe 2011, îngrijorarea pe care mi-a provocat-o acest uh, aparent eșec al negocierilor. Avem în față un scenariu destul de foarte nesigur care indică riscul de a ne confrunta cu anumite probleme pe care le-am așteptat într-o anumită măsură. Uh, probleme cu care uh, ne așteptăm să ne confruntăm în primele luni ale anului viitor. Doresc, de asemenea, să subliniez și câteva elemente pozitive, și anume că s-a prezentat un nou proiect de buget pentru 2011, așa cum a spus colegul uh, Lavia, aceste negocieri intense se poartă permanent și sperăm ca foarte curând să putem debloca această situație. Sperăm ca până la sfârșitul anului să putem aproba bugetul. Haideți să analizăm scenariul. Există și posibilitatea ca lucrurile să nu se întâmple așa sau scenariul că 2011 va începe cu un buget provizoriu, cu acele 12 provizorii. Acest buget va afecta uh, foarte grav implementarea politicii agricole, în special anumite măsuri. Ne liniștește faptul că, în privința măsurilor de piață, nu considerăm că aplicarea 12 provizorii vor crea probleme de această natură, tocmai pentru că acest tip de măsuri sunt distribuite uh, pe întreaga durată a anului. Însă, în privința ajutoarelor directe, acestea se acordă uh, în primele câteva zile ale lunii ianuarie, când statele membre își recuperează banii pentru uh, cheltuielile efective pe care le-au suportat. 11 state membre au primit autorizația de a uh, acorda plăți în avans în măsură de 15%, uh, în procent de 15% din ajutor. Așadar, în primele câteva zile ale lunii ianuarie ne vom trezi cu un deficit de resurse pentru rambursarea statelor membre, însă această situație Um, s-ar înrăutăți și s-ar extinde în toate celelalte 27 state membre în uh, primele câteva zile ale lunii februarie sau până atunci. Deci pentru a înțelege um, gravitatea problemei, voi spune că în jur de 6600 uh, de milioane de euro acumulate între prima 12 și a doua 12 deci prima și a doua lună, uh, este o cifră comparabilă cu suma de 31 de milioane de euro, și anume suma pe care vom putea efectiv să o plătim. Acest lucru este foarte important pentru statele membre. În contextul general al uh, prețurilor mari și al resurselor limitate, statele membre se pot uh, uh, regăsi în fața unor dificultăți reale. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, această problemă nu ar trebui să apară uh, cel puțin în primele trei luni, însă pe termen mai lung situația este destul de nesigură. Doresc să vă amintesc uh, în încheierea acestei prime părți a intervenției mele că sperăm din tot sufletul că această situație va fi uh, rezolvată rapid dacă Parlamentul va da dovadă de răspundere, de responsabilitate, ca întotdeauna, începând încă o dată discuția pe marginea bugetului. Nu dorim uh, să afectăm negativ fermierii care au uh, care depind de, de efectuarea acestor plăți care au nevoie de aceste plăți și nu uh, va afecta nici statele membre care au probleme serioase de trezorerie la bugetul de stat. Domnule președinte, uh, în legătură cu capitolele principale, linile bugetare principale a acestei noi propuneri de buget, Um, e vorba de un nou proiect de buget uh, care a luat în calcul uh, scrisoarea privind ajustările uh, pe care am trimis-o noi pentru bugetul pe 2011, câteva corecții și se um, ajunge ca urmare a procedurii de consiliere, încercăm să ajungem la mm, câteva recomandări noi. În ceea ce privește schimbările, a fost o creștere de 300 de milioane de euro în noul proiect de buget care vin din stratificare, vine, o sumă care vine din stratificarea anumitor uh, conturi. E vorba de o cheltuială negativă care va avea drept consecință o scădere a nevoilor de credite. Propunerea crește, de creștere a acestei sume negative a fost propusă de, guve, de uh, Consiliu după prima examinare a propunerii. Noi dorim să respectăm pragul maxim pentru creșterea cheltuielilor față de bugetul 2010. Um, și din păcate, dar din păcate a fost necesar să facem și uh, o reducere foarte dureroasă uh, care ne-a afectat negativ previziunile pentru dezvoltare rurală. E vorba de o sumă de 814 milioane de euro, așa cum uh, de, deja a anunțat doamna Măghenez. Sperăm ca declarația propusă în legătură cu această uh, reducere bugetare să fie aprobată. Pentru că ea aduce în discuție aceste două componente bugetare importante și permite integrarea fondurilor disponibile în cazul în care acest lucru va fi necesar. Mă voi opri aici și uh, o voi invita pe doamna Popman să vă prezinte, să vă dea câteva răspunsuri mai uh, precise în legătură cu cifrele um, și chestiunile pe care uh, le-au spus antevorbitorii mei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Am primit câteva întrebări în legătură cu uh, veniturile alocate. Am încercat să vă explic acest subiect uh, mai de mult. Eu nu sunt de acord că cu cât uh, afli mai multe despre buget, cu atât ți se pare mai complicat. Îmi pare rău, doamna Măghinis, dar nu sunt de acord. Eu consider că bugetul este ușor de înțeles, dar mă rog, aceasta este meseria mea. În ceea ce privește veniturile alocate, avem uh, o sumă de uh, raportare, uh, sumă de 540 de milioane de euro, care ar trebui să fie raportată de anul trecut. Și mai există și suma de 210 care e prevăzută în această scrisoare. Restul de 330 de milioane vine din modificarea bugetului modificat numărul 10 pentru 2010. Comisia returna credite în valoare de 330 de milioane. Acum propunerea a Comisiei a fost să nu ramburseze această sumă de 330 de milioane și această sumă să devină disponibilă, ceea ce înseamnă că vom avea uh, o sumă uh, de venit uh, alocat mai mare pe care o putem reporta în 2011. Dar oamenii uh, întrebă ce rămâne, cum rămâne cu ITER. Uh, în Coreper s-a ajuns la un acord în legătură cu o finanțare de 1,3 milioane pentru ITER, 7,5 uh, milioane au fost aprobate pentru capitolul 2 la agricultură. 136 de milioane pentru marginea din 2010 marja din 2010. Această sumă nu va fi uh, folosită pentru că uh, perioada la sfârșit pe 15 octombrie. Uh, 269 de milioane uh, vin din faptul că în 2011 vom reporta uh, venituri alocate mai mari. În 2011 vom avea 330 de milioane în plus la veniturile alocate și vom cere mai puține credite. Deci vom cere mai puține credite pentru uh, linia organizației de producători fructe legume și uh, la uh, linia de plăți. Deci marja devine mai mare în 2011, ceea ce permite finanțarea ITER. Însă aceleași 330 de milioane sunt, de fapt, reprezintă suma care se plimbă în sistem și care înseamnă 269 de milioane merg la, că merg la ITER. Vreau să subliniez că mulți oameni au spus că în 2010 Comisia a cheltuit prea puțin în domeniul agriculturii. E adevărat că am cheltuit mai puțin decât ceea ce prevăzem în buget, însă am rambursat statelor membre sume și anul acesta vom uh, rambursa cu 30% mai mult decât am rambursat în 2009. Deci vom fi cheltuit 35% uh, mai mult pentru măsuri în domeniul uh, agricol și al dezvoltării rurale decât în 2009. Comisia a propus o declarație în care să se spună dacă vom avea nevoie de bani, vă vom prezenta un buget uh, modificat. Mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul uh, președinte. Dorim să îi mulțumim domnului director Longo. Vom uh, Treci acum la următorul subiect și vom încheia lucrările de azi cu punctele 5 și 6 pe care le vom discuta cumulat. Ele se referă la modificarea regulamentului Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori. Vom vorbi despre procedura de comitologie și despre aplicarea normelor de adaptare a tratatului de la Lisabona. Domnul Moghel, directorul DG Agri, ne va prezenta raționamentul uh, comisiei atunci când încearcă să um, armonizeze legislația privind plățile directe și dezvoltarea rurală. Avem 48 de propuneri legislative care vor apărea în următoarele câteva luni uh, Uh, și care sunt menite să um, finalizeze um, armonizarea legislației în domeniul agricol cu tratatul de la Lisabona. Adaptarea legislației agricole este un important foarte, uh, exercițiu foarte important pentru acest Parlament, pentru că arată influența Comisiei noastre asupra politicii agricole comune. E o chestiune importantă legată uh, de uh, implementarea politicii agricole. Um, sectorul agricol uh, ține de executare și de procedura de gestionare, articolul 4 al deciziei 99 din 2008. Toată legislația trebuie să fie examinată pentru a putea clasifica aceste acte de implementare în conformitate cu uh, și să le uh, armonizez la noile norme uh, Lisabona. Dacă e vorba de acte delegate conform articolul 290 al tratatului sau acte de executare, acte executorii, articolul 291, Trebuie să vă spun că în privința actelor delegate, Parlamentul are putere de control și inspecție uh, ca și Consiliul. În privința actelor executive, această putere este mult mai, aceste atribuții sunt mult mai limitate. Doream doar să vă amintesc importanța acestor două tipuri de acte și în același timp să mulțumesc în mod special uh, comisarului Cioloș și comisiei în general uh, pentru faptul că a demarat aceste lucrări foarte dificile de armonizare. Voi da un cuvântul domnului Mogel. Vă rog să ne explicați uh, care sunt previziunile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului, mă bucur pentru că am ocazia să vă dau o viziune de ansamblu a metodologiei și a principiilor folosite de comisie pentru propunerea pe care o aveți în fața dumneavoastră, așa cum a spus și președintele mai adineori, cele două tipuri de acte vizează regulamentul 73 per 2009, precum și 1698 per 2005. Există două elemente esențiale aici, cu aceste propuneri. În primul rând, ele doresc să alin alinieze exist legislația existență la noile cerințe din tratatul de la Lisabona în ceea ce privește actele delegate și actele de implementare. De asemenea, se dorește introducerea unei simplificări în legislația actuală și legislația care a fost uh, adoptată de, de, de, de Uniunea Europeană de-a lungul timpului. E vorba unor de modificări substanțiale. O să fac câteva observații inițiale și colegii mei prezenți aici în sală o să vină cu completări și uh, lucruri mai ales în ceea ce privește simplificarea. Ei bine, ca și introducere în subiect, trebuie să ne punem întrebarea ce s-a schimbat. Înainte de tratatul de la Lisabona, într-un act legislativ uh, de bază, Comisia putea să emită acte de implementare și, practic, era vorba de acele reguli detaliate, dacă vă amintiți cum se petreceau lucrurile în trecut. Și unul dintre elementele specifice ale acestei metode de lucru este aceea că, acela că Comisia lucra prin comitologie și Parlamentul nu era implicat. Asta se întâmplă înainte de Lisabona. După Lisabona lucrurile s-au schimbat în profunzime. Practic, într-un act legislativ, Comisia poate, într-o primă instanță, să adopte acte delegate și apoi și acte de, executiv, de, de implementare. În acest context, Parlamentul va fi implicat și va avea puterea de control și supervizare așa cum o are și Consiliul. Este vorba deci de implementarea legislației în statele membre și tratatul permite Parlamentului să, uh, dar și statelor membre în prima instanță, să controleze punerea în aplicare a legislației europene la nivelul statelor membre. Care sunt uh, prevederile uh, vizate. Articolul 290 spune că Comisia poate să ad adopte uh, acte nelegislative de aplicare generală pentru a suplimenta sau amenda anumite elemente neesențiale din actul legislativ. Apoi se adaugă elemente suplimentare în ceea ce privește conținutul acestor acte legislative. Uh, și oricum se spune că principalele alimente trebuie să fie rezervate actului de bază. Articolul 290 menționează în continuare dreptul de control ale Parlamentului și ale Consiliului. În primul rând, revocarea delegației și apoi dreptul de a obiecta împotriva actelor adoptate de Comisie care nu pot să intre în vigoare înainte ca această perioadă de obiectare eh, să se scurgă. În sfârșit, aliatul 3, acest adjectiv delegat trebuie să fie eh, introdus peste tot în actul legislativ vizat. Ceea ce privește prerogativele de implementare, situație puțin diferită. Statele membre trebuie să adopte toate măsurile eh, necesare în legislația națională pentru a implementa legislația obligatorie a Uniunii Europene, actele Uniunii Europene. Există două uh, tipuri de control. Dreptul care poate fi dat Comisiei de a controla și de a adopta actele de implementare atunci când trebuie să se asigure o implementare uniformă a legislației Uniunii Europene. Atunci când trebuie să se uniformizeze implementarea, atunci actele respective, actele de implementare sunt posibile. Dreptul de control al statelor membre nu apare în tratatul propriu-zis, ci va apărea, vor apărea într-un regulament Uh, special dedicat care este în discuție în acest moment, cum a spus președintele. Și e vorba de tot ce va însemna noua procedură de comitologie. Odată ce aceste lucruri sunt stabilite, cuvântul implementing trebuie să apară peste tot în textul respectiv. Ce înseamnă alinierea? Ce presupune aceasta? Alinierea dorește să permite legislatorului să aibă toate posibilitățile menționate de Tratatul de la Lisabona în cadrul actelor delegate, adică Parlamentul și Consiliul să poată să exercite aceste drepturi așa cum apar ele în tratat. Cum am spus la început, practic există două propuneri de aliniere ale regulamentului 73-2009 pe plăți directe și 1968-2005 ce privește dezvoltarea rurală. Vor apărea și alte texte legate de regulamentul finanțare, printre altele, sau un regulament în ceea ce privește produsele bio și așa mai departe. Practic, în timp, ne așteptăm la aproximativ 50 de astfel de propuneri, o cifră care ar putea să fie mai mică, de fapt, în funcție de modul în care vom constata dacă anumite acte nu devin uh, caduce, uh, cel puțin în termeni de relații internaționale. Care sunt principiile care ne ghidează în acest exercițiu de aliniere? Primul principiu se referă la uh, adaptarea status quo-ului în momentul intrării în vigoare al Tratatului de la Lisabona. Nu e vorba de a da puteri suplimentare comisiei și aș dori să subliniez acest lucru. Deci nu prerogative suplimentare pentru comisie, cel puțin nu în propunerea noastră. Singurul scop este acela de a uh, împărți cumva, de a diviza puterile comisiei pe baza acelei, acelui screening uh, complet și pe baza unor criterii uh, juridice obiective pentru a identifica toate măsurile care au fost adoptate până în prezent și a identifica măsurile respective ca să nu pierdem din vedere anumite acte care ar putea să intre în exercițiul de aliniere. Am dorit să, pun, să adoptăm criterii juridice obiective care să ne permită să distingem între diferitele tipuri de acte uh, delegate și de implementare. Practic, prerogativele Comisiei se uh, împart în două, puteri delegate și puteri de implementare și deci apar ca atare uh, Uh, în lumina tratatului de la Lisabona. Care sunt criteriile pe care le-am folosit în acest exercițiu? După cum ați văzut uh, pe prezentare, în articolul 290, 290, aceste acte delegate sunt aproape legislative, quasi legislative, adică seamănă foarte mult cu niște legi și ele sunt menite de a amenda sau modifica acte legislative existente. Pe de altă parte, actele de implementare sunt acte executive. Ele se asigură că există o aplicare uniformă a legii în statele membre. Asta înseamnă că articolul 290 este țintit pe substanța deciziei legislative, pe când 291 se referă la caracterul practic al implementării de către statele membre a legislației. Cum putem să distingem între aceste două categorii de acte? În primul rând, cred că se prezintă aici două situații, două posibilități de, de a face distincția aceste acte delegate care sunt în mod clar delegate, acte cu aplicare generală care uh, modifică în mod formal acte legislative. De exemplu, e vorba de modificarea anexelor din regulamentele Consiliului. E bine, acum acestea devin acte delegate pentru că ele în mod formal uh, modifică uh, actele legislative existente. Însă, acele, apoi, actele de implementare, care în mod clar sunt de implementare, e vorba de uh, acte uh, cu aplicare individuală necesare pentru a aplica uniform legislația. De exemplu, tot ce înseamnă echilibrarea conturilor, și tot ce înseamnă deci, acte care vizează direct, în mod individual, statele membre. Lucrurile se complică un pic și apare o zonă de demarcație pentru aceste acte de uh, aplicare generală, pentru că ele pot să fie atât de uh, delegate cât și de implementare. Ele pot să completeze actul legislativ sau pot să vizeze aplicarea uniformă în statele membre. Iată, Uh, cum trebuie să procedăm pentru a încerca să trasăm o linie de demarcație. Cum să facem acest lucru? Cum să distingem cele două categorii? În primul rând, noi considerăm că trebuie să ne uităm la acel centru de gravitate al oricărei măsuri vizate. Atunci când o măsură este e, uh, un act este legat de conținutul e, uh, unei hotărâri legislative, atunci, într-o primă fază, este vorba de un act delegat. Însă dacă un act vizează reglementarea modului în care un stat membru aplică anumite norme și reguli, atunci suntem în prezența unui act de implementare. Aș dori să vă dau uh, exemple generale înainte de a intra în uh, amănunt în ce privește cele două propuneri de regulament. Practic, ce ar fi actele delegate? Acte unde condițiile complementare de legibilitate sunt menționate. De exemplu, la comisie, anumite criterii sunt menționate pentru ca anumiți fermieri să poată să aibă ajutoare. De exemplu, definiții complementare, suplimentare. În trecut, într-un regulament al Consiliului, s-au definit uh, lucruri cum ar fi uh, terenul arabil, însă în alt act al Comisiei se definește pășuna și așa mai departe. Acestea ar fi deci acte delegate. Apoi definirea obligațiilor de control. Tot așa, definiția sau definirea sancțiunilor, tot acte delegate, precum și uh, cerința. Ce acelor garanții, așa cum sunt ele prezente în uh, organizarea pieței comune. Acum, dacă vă uitați la regulamentele despre care am vorbit, 73 per 2009, m-aș referi direct la trei prevederi care sunt vizate directe ca acte delegate. Articolul 45A1, care prevede norme legate de eligibilitatea și accesul la plata unică pentru fermieri. Aici trebuie să apară elemente suplimentare și dacă este să apară elemente suplimentare, atunci se recurge la acte delegate, inclusiv cu controlul Consiliului și al Parlamentului. Articolul 45 a 3. Definiții în ceea ce privește moștenirea și moștenirea anticipată, așa cum apar ele în legislația națională. Este foarte important pentru a aloca plățile și dreptul la plăți. E vorba de drepturi dreptul operatorilor și al fermierilor de a primi plățile, etc. Aici e vorba deci de acte delegate. În sfârșit, al treilea exemplu, articolul 45 a 5, care vorbește despre uh, condiționarea plăților de folosire a anumitor tipuri de semințe. Uh, avem uh, prevederi în legislația de implementare, dar în condițiile în care e vorba de modificări, se va merge deci pe acte delegate. Aș dori acum să vă dau câteva exemple de acte de implementare. Aici m-aș referi la detaliile uh, procedurii de aplicare. Care sunt criteriile? pentru depunerea candidaturii, cererii. Apoi, controlul aranjamentelor, modul în care acest lucru se face, aranjamente practice pentru aprobarea programului, apoi obligațiile de informare pe care trebuie să îndeplinească fermierii față de autoritățile naționale și deci direct față de comisie și în sfârșit tot ce înseamnă raportare. Știți foarte bine că în fiecare regulament există uh, obligații de raportare pentru state membru, membre și mai ales pentru statisticile europene. Acum, dacă mergem la 1900 la regulamentul 73 există o, o greșeală pe planșă, pe prezentare. Uh, m-aș referi la articolul 27b, care se referă la principalele definiții și caracteristici de calitate uh, legate de identificarea fermierilor e vorba de acea procedură on the spot, apoi articolul 33.6 care se leagă la de uh, aplicarea, ap cererea de plăți datorate, entitlements, atunci când nu se urmează o anumită procedură și, în sfârșit, e vorba despre uh, acele sume la care au dreptul fermierii în contextul unor uh, uh prevederi uh, administrative naționale. Uh, aici Comisia uh, are anumite prerogative în contextul actelor de implementare. În concluzie, noi considerăm că acest centru de gravitate uh, care trebuie să fie găsit este practic o condiție preliminară uh, a deciziei care se ia uh, de a, separa, de a, de a, de a pune un act într-una dintre două categorii, act de delegate sau acte de implementare așa cum am menționat uh, anterior. După ce am spus toate aceste lucruri, aș dori să completez prezentarea mea referindu-mă la o serie de alte chestiuni tot așa de importante, deoarece actele legislative, așa cum ați văzut la început, trebuie să specifice care este obiectivul, scopul și sfera aplicare și durata acestor uh, acte ne gândim la situații în care toate aceste lucruri sunt menționate, însă uneori se pun probleme legate de durata actelor delegate. De ce nu apare aici un astfel de element? Pentru că de multe ori în plățile directe și dezvoltarea rurală uh, practic perioada de timp pentru care există aceste plăți uh, este legată strâns de uh, cadrul financiar, de exemplu, până în 2013. Deci nu are sens să stipulezi 5 ani când știi că după 5 ani, oricum, schema respectivă va ajunge la sfârșit și vom avea un alt sistem. Apoi, E vorba de modul în care Parlamentul poate să controleze măsurile după adoptarea lor. Una este uh, revocarea delegării și doi, uh, opoziție sau obiectare. Primul aspect, adică orice uh, uh, or, Parlamentul sau Consiliul poate să preia uh, această delegație, delegare de la Comisie. Deci Comisia nu poate să mai adopte acte legislative în continuare în acel sens. Apoi există un drept de opoziție care permite Parlamentului și Consiliului să se opună față de un act delegat uh, Uh, adoptat de comisie, deci care nu poate, fi, nu poate intra în vigoare. Ambele posibilități apar în ambele regulamentele, deci veți avea ambele tipuri de eh, drept, drept de opoziție și drept de revocare în textele menționate. În sfârșit, în actele delegate nu mai există un vot al uh, unei comisii prevăzut. Practic, Uh, nu mai există această comitologie aici, însă există o muncă pregătitoare organizată de comisie care presupune o informare activă a Parlamentului European și consultări cu experții care provin în general din uh, statele membre, dar și Parlamentul are dreptul să participe la acest proces de uh, consultări. Și vreau să mă refer la un acord cadru care a fost adoptat între Parlament și Consiliu acum câteva zile. La punctul 15 se spune că Comisia va da informații complete în ce privește întâlnirile cu experții naționali în cadrul activităților de pregătire a actelor legislative, inclusiv acele acte delegate și soft law. Dacă îi se cere din partea Parlamentului, Comisia poate să ceară Parlamentului uh, sau să invite parlamenții și experții săi să participe. Deci, Parlamentul poate sau ar putea fi uh, uh, implicat și în procesul de pregătire a actelor legislative. Iată ce vreau să vă dau ca și informații generale. Iar în ceea ce privește, deci, procesul de aliniere și e vorba deci de cele două regulamente modificate privind regimele de plăți directe și dezvoltarea rurală. Acum, colegii mei o să uh, uh, vă dea informații mai de fond în ceea ce privește simplificarea vizată de cele două regulamente. Prego, molto brevemente, avanti. Thank you, Mr. Chairman. I will briefly... Mulțumesc, domnule președinte. Voi prezenta pe scurt două, două modificări mici aduse regulamentului, dar foarte importante. Prima este la articolul 19, alineatul 1, punctul 9 din propunere. S-a adăugat un uh, subparagraf nou. Primul uh, subalineat uh, este legat de aliniere și a fost transferat din normele de aplicare. Uh, a doua parte a acestui paragraf uh, face parte din pachetul de simplificare. S-au făcut 39 de propuneri de simplificare care au fost uh, trimise la comisie de către Consiliul anul trecut. Aceasta este una dintre cele propuneri de simplificare care provine din cele 39 de propunere și e vorba de declarația suprafeței. Toți fermierii trebuie să declare întreaga suprafață agricolă. Propunem acum ca fermierii care nu solicită plată pe suprafață, ci doar pentru animale, deci cei care nu au uh, suprafață agricolă de peste un hectar să nu fie obligați să declare suprafața agricolă, însă ei vor fi obligați să precizeze dacă au sau nu teren agricol suprafața agricole. Acest lucru din cauza uh, ecocondiționalității. Autoritățile trebuie să știe uh, dacă fermierii au sau nu suprafețe agricole în gestionare pentru a asigura bunăstarea mediului. S-a mai făcut și o mică modificare la articolul 28.1 uh, legat uh, nu neapărat de simplificare, însă la bilanțul de sănătate s-a făcut o omisiune. Articolul 28 uh, se referă la cerința de minimis pentru plata susținerilor directe și a fost introdusă de bilanțul de sănătate. Statul membru poate să aleagă să introducă fie un prag în hectare sau în bani. Articolul 28, articolul 1 se referă la cazul în care statul membru alege pragul în hectare și când și are ca scop evitarea situației în care fermierii au, care au suprafețe foarte mici agricole sunt excluși. Uh, Există prevederea și azi, chiar în uh, regulamentul 73 al Consiliului sau în normele de aplicare uh, din regulamentul Comisiei 1120 din 2009 cu excepția trimiterii la uh, susținerea specifică și anume măsurile din articolul 68 acestea lipseau în trecut și acum au fost adăugate la articolul 28 alineatul 1. Acestea sunt toate amendamentele referitoare la susține la ajutoarele directe. Mulțumesc, domnule președinte. O să continui cu aspectele de simplificare a condiționalității care există în propuneri. Mă, re- mă raportez la modificările pentru articolele 23-24 ca urmare a celor 39 de propoziții, de propuneri, în ceea ce privește condiționalitatea, ne rămâne o singură propunere care ar cere modificarea regulamentului 73 din 2009. Este vorba de propunerea de a simplifica monitoringul cazurilor de nu conformitate în cazul unor uh, reguli de minimis sau în ceea ce se numește nonconformitate minore. Cu reglementarea actuală, dacă un control constată o nonconformitate care duce la o reducere inferioară sau egală cu 100 de euro, sau dacă statul membru consider că această nonconformitate prin gravitatea ei și întinderea ei este minor are un caracter menor, atunci reglementarea actuală permite statului membru să nu aplice imediat o reducere a ajutorului uh, dat uh, fermierului, ci să-i dea posibilitatea acestuia, într-un anumit uh, termen, să remedieze această nonconformitate. Dacă remediază, atunci nu se aplică reducerea. Deci avem de-a face cu o măsură favorabilă pentru agricultor. Ceea ce am descris până acum este reglementarea actuală care este favorabilă agricultorului, dar are și un inconvenient, acela că Serviciile de control sunt obligate sistematic în fiecare an să refacă controlul pentru toți agricultorii care, cărora li s-a aplicat această uh, regulă de nonconformitate minoră. Modificarea pe care o propunem noi în text, simplificarea, spune că aceste controle să se facă nu în fiecare an uh, pentru toți agricultorii vizați, ci să se facă prin sondaj, prin, să se facă o analiză de risc și să vedem dacă aceste controle noi Uh, să fie, să-i vizeze pe cei care, pe agricultorii care prezintă cel mai mare risc să nu-și fi făcut remedierea la nivelul nonconformității. Dar ca să putem face acest lucru avem o uh, minimă transformare uh, a textului, mă refer la versiunea engleză, și asta n ar permite la nivelul actului de delegare să introducem o posibilitate de ehm, control prin uh, sondaj. Asta este propunerea legată de condiționalitate, mai este una legată de dezvoltarea rurală și domnul Pilc va termina ehm, vorbind despre aceste, aceste modificări specifice pentru dezvoltarea rurală. Mulțumesc, domnule președinte. În privința dezvoltării rurale, iată care sunt propunerile. În primul rând, uh, vor fi, va fi redus numărul de rapoarte pe care statele membre trebuie să le depună comisiei de la 3 la 2 și uh, data uh, depunerii va fi aliniată 2010 și 2015. De asemenea, există și un grup de lucru la nivel înalt privind laptele și comunicarea privind lanțul lanțul trofic. În toate statele membre ale Uniunii Europene va fi uh, disponibilă această măsură pentru dezvoltarea rurală și vom stabili și uh, posibilitatea înscrierii producătorilor uh, în regimul uh, de producători de fructe sau legume lucru care nu este posibil acum. Vom uh, asigura implementarea specifică în funcție de fermier, pentru că se există, există la ora actuală doar o cerință minimă, fermierul trebuie să fie informat cu privirea ecocondiționalității uh, more uh, as regards the application of the measure uh, payments in uh, Natura two thousand area, we will provide for the pentru suprafața uh, Natura 2000 vom introduce criterii de eligibilitate um, uh, și vom asigura armonia între zonele acestea din cadrul Natura 2000 vom asigura și implementarea articolului 10 uh, din directiva privind habitatele. Aceste zone sunt de importanță uh, mare din punct de vedere al mediului și va trebui să întoarcem criterii de eligibilitate și pentru aceste zone. Vom uh, stabili uh, o dată de pornire prin eligibilitatea pentru uh, măsurile de mediu cofinanțate. Vom introduce o componentă uh, de stimulare prezentă în alte documente legislative, ceea ce înseamnă că costurile sunt eligibile doar dacă beneficiarul solicită aplicarea unei anumite măsuri. Deci eligibilitatea începe doar în momentul în care s-a depus o cerere în acest sens în privința încălcărilor minore, uh, veți, ați putut uh, asculta uh, despre acestea în prezentarea colegului Costa. Punto del... Mulțumesc. Cred că acum am, mă rog, într-un fel clarificat toate aceste informații pe care ni le-au dat reprezentanții Comisiei. Domnul Melca, care ne-a spus foarte clar că vorbim aici despre punerea în conformitate cu tratatul de la Lisabona, vom decide uh, ce se întâmplă cu 290 sau 291, deci cum se vor aplica aceste articole. Asta e important pentru definirea uh, rolului Parlamentului prin actele de executare. Cu siguranță vom avea posibilitatea să modificăm, să adaptăm actele legislației agricole, vom putea face deci unele simplificări. Aceste simplificări au fost ilustrate aici și vom acționa asupra normelor pentru a face aceste simplificări. Mai rămâne totuși un lucru fundamental Așa cum ne-a spus domnul director, este vorba de actele, împărțirea între acte delegate și acte de executare. Trebuie să definim rolul Parlamentului uh, în viziunea tratament, uh, tratatului de la uh, Lisabona. Nu ne mai mulțumim cu, o fa, cu acest rol în momentul elaborării